Chers collègues, je vous propose de prendre place pour que nous puissions... Dragi colegi, haideți să ne ocupăm locurile ca să putem să și începem această reuniune. Am ajuns la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul Thomas, mă Mulțumesc, doamna președinte. Am următoarea întrebare. Ieri în Bruxelles a avut loc o demonstrație a colegilor și colegilor, care, colegilor și colegilor care lucrează în minele din Germania, care urmează să fie închise. Știu că e o chestiune care ține de dreptul concurenței, însă noi ne ocupăm aici și de locurile de muncă. Ce posibilitate avem noi, ca și comisie, pentru a ne ocupa de acest subiect? În Germania, într-adevăr, minele de cărbune se închid, pentru că s-a spus că subvențiile care până acum existau vor fi eliminate. Același lucru vi-l pot spune și colegele din, colegii și colegele din alte state membre. De aceea cred că noi ar trebui să ne ocupăm de acest subiect. Sí, da, doamnă președinte, și eu cunosc foarte bine această situație care afectează foarte rău multe regiuni spaniole aflate și în declin și unde există tensiuni sociale foarte acute care riscă să sfârșească cu probleme grave de tulburare a ordinii publice și oamenii pur și simplu sunt disperați și oamenii sunt disperați pentru că pur și simplu observă că în Europa problema ocupării forței de muncă nu este prima, ci, dacă, nu, ci chiar ultima între preocupări. Sunt uh, foarte îngrijorați din cauza competențelor. lor. Oamenii sunt absolut disperați și cred că ar fi măcar frumos din partea noastră măcar să-i ascultăm pe vieții oameni. Putea măcar să organizăm o audiere în comisia noastră ca oamenii să simtă și ei că sunt ascultați, pentru că ei de acum se simt disprețuiți și uh, Uh, constată că se discută tot felul, se, se simt amenințat de importurile din țările unde costul forței de muncă este foarte redus. Deci eu cred că măcar reprezentanții minerilor și nu numai ar putea să vină să ne spună care sunt problemele lor și să vedem dacă există soluții. Adică să nu-i lăsăm chiar fără alternative și fără speranțe pentru viitor. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Thomas, domnul Thomas Mann. S-a referit la meetingul care a avut loc ieri și, după cum știți foarte bine, și doamna Figueiredo s-a referit la acest meeting ieri, e vorba de meetingul care a avut o miză mult mai mare, meetingul de ieri, și care se referă, de fapt, la toate aspectele care țin de uh, temele noastre, în momentul în care se vorbește de măsuri de austeritate pentru reducerea datoriei, uh, și constatăm că aceste uh, măsuri totuși sunt aplicate sporadic. Problema care se pune este să vedem în ce mod aceste măsuri pentru reducerea datoriei sunt aplicate. Nu mă apuc să dezbat acum o problemă de actualitate în legătură cu acest subiect. Aș zice că în cadrul următoarei reuniuni a coordonatorilor să vedem care sunt uh, modalitățile cele mai funcționale ca să reușim să răspundem acestor temeri exprimate și uh, Firește că ele sunt esena mandatului nostru și vom reuși să identificăm acele inițiative care să ne permită ca încă o dată, spuneam, să răspundem acestor temeri și să le reflectăm ca atare în ordinea de zi. Mai mult decât atât, vă reamintesc că domnul Laszlo Andor va veni cât de curând, domnul comisar, pentru a vorbi de programul de lucru pe 2011 și vorbim uh, și de reuniunea din Colegiul Comisarilor de ieri. A fost o reuniune cât se poate de lungă ieri și a durat cam trei ore întreaga discuție. Discuția despre Romi a durat două ore, iar situația la care se referă domnul Thomas Mann a um, ocupat o mare parte a reuniunii Colegiului Comisarilor. Deci toate aceste chestiuni vor fi discutate împreună cu domnul comisar cât de curând și Vom reveni asupra acest subiect în cadrul următoarei reuniuni a coordonatorilor. Revenim la ordinea de zi, are cu doamna Harkin, care ne va prezenta raportul dumneei în legătură cu PIB-ul și modul în care se măsoară progresul într-o lume aflată în mișcare. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, trebuie să ne întrebăm ce este PIB-ul. Cred că într-o propoziție ar fi o descriere a producției uh, totale. Primul punct, primul punct pe care ar vrea să-l fac, e să, l spun, e că e într-adevăr un indicator foarte bun. Îl avem încă din anii 1930, atunci când încă nu exista niciun fel de a se măsura exact ce se întâmplă în economie și atunci era foarte folositor. Este un indicator în ceea ce privește activitatea economică. Însă lumea s-a schimbat de atunci. Nu doar societatea, ci lumea. Și și valorile s-au schimbat. În afară de acest lucru și contextul este schimbat. PIB-ul dă de cele mai multe ori valori pozitive, dar reprezintă niște efecte negative în societate. Dacă se întâmplă un dezastru, atunci PIB-ul crește foarte mult, pentru că intervin și alte evenimente. Atunci când sunt tăiate pădurile ecuatoriale, la fel, PIB-ul crește, însă planeta este distrusă este un indicator economic, o măsură a activității economice, dar nu descrie lumea așa cum o știm, așa că are puncte slabe. Un al doilea punct, care se leagă de ceea ce vorbeam înainte. Deciziile politice bune se bazează pe informații bune, depind de acestea. Și acum ne confruntăm și cu criza. De aceea, dacă nu avem informații bune, atunci nu putem să facem politici bune pentru a răspunde crizei. Când vorbesc despre PIB, nu mă refer doar la cât de bună este informația, la calitatea acesteia. Este într-adevăr de calitate. Cifrele pot fi cele corecte, dar nu descriu situația, o descriu doar din perspectivă economică. Ar put, din punct de vedere social, s-ar putea să fie nefolositoare, pentru că nu intră în calcul durab, durabilitatea și alți factori. PIB-ul este un indicator în cadrul căruia nu sunt reprezentate acele politici care ajută la bunăstare. Însă, politicile care duc la creșterea PIB-ului sunt foarte bine reprezentate. Rezultatele între indicatorul PIB și felul în care oamenii percep condițiile în care trăiesc, v-am spus deja ce se întâmplă pe timpul unui dezastru, PIB-ul crește, dar viața pentru oameni are de suferit. De asemenea, există o mare diferență între indicatori între țări. Și acest lucru se întâmplă mai ales în țara mea. Există și o diferență între medii, între minim și maxim. De multe ori, situația este distorsionată. Cetățenii văd aceste cifre și își spun că acestea nu reprezintă viața lor și ceea ce se întâmplă în viața lor. PIB-ul se referă doar la economie, la piață și la tranzacțiile economice. Cred că trebuie să intrăm în contact cu cetățenii, să ne asigurăm că avem indicatori mai buni pentru a putea lua decizii politice mai bune. Nu trebuie să măsurăm doar cantitatea, ci și calitatea, nu doar cât, ci și cât de bun, nu doar costul, ci și valoarea trebuie să vedem care sunt costurile și pierderile. Ar fi un indicator mult mai bun în ceea ce privește mediul și durabilitatea. Calitatea vieții, nu voi discuta această temă, am mai discutat-o, trebuie să fim atenți și la progres, acesta este multidimensional și dinamic. Două, încă două teme sunt foarte importante. Cele legate de distribuție bunăstarea societății depinde foarte mult de felul în care elementele importante pentru viața oamenilor sunt distribuite și acestea nu pot fi evaluate dacă nu se observă și care e durabilitatea lor în timp și pentru generațiile viitoare. Avem nevoie de măsuri pentru viitor, nu doar pentru acum, ci și pentru situațiile viitoare. Fie că ne referim aici la schemele de pensii, sau la alte elemente. Vorbim de un venit minim garantat, însă trebuie să vedem ce efect are acesta asupra oamenilor. Îndatorarea, și aceasta este importantă. Sistemele de securitate socială și ele trebuie să fie analizate trebuie să analizăm și munca remunerată și cea neremunerată și aici mă refer la voluntariat. E într-adevăr o muncă care ajută mult la dezvoltarea societății noastre. Și un, o ultimă observație. Există și alți indicatori în afară de PIB. Indexul în ceea ce privește dezvoltarea umană. Mai există și alții care se referă la speranța de viață. Așa că nu începem de la zero. Acesta este ultimul meu comentariu, pentru că avem de votat și mai trebuie să vorbească și colegii mei. PIB-ul ar, ocupă un loc foarte important, dar ă, de aici sunt excluse politicile sociale și de aceea trebuie să ne ocupăm de acest lucru. Mulțumesc, vreau să-i rog pe toți cei care au de discutat altceva să părăsească sala. Voi da cuvântul acum uh, membrilor care au cerut să vorbească, domnul Ceavauri și doamna Kinga Kunz. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnul Thomas Deutsch este raportorul din umbră din partea PPE, însă a trebuit să plece la București în această dimineață în cadrul unei delegații a Parlamentului care va analiza pe teren problemele privind romii. Raportorul din umbră a cooperat la elaborarea acestui aviz împreună cu doamna Harkin și m-a rugat să vorbesc despre un nou alineat pe care l-a propus. Este vorba despre aplicarea PIB-ului la nivelul autorităților locale. Și acolo se folosește termenul de total în întregime. Se spune că PIB-ul este um, complet neadecvat pentru diferitele măsuri. Cred că această formulare ar trebui puțin atenuată și ar fi mai bine uh, să o corectăm. Însă această măsură este aplicată, acest indicator de măsură este aplicat de foarte multă vreme și având în vedere tendințele actuale, nu putem să ignorăm sau să neglijăm PIB-ul. Nu putem spune că este un indicator inacceptabil, uh, imposibil de utilizat. Este această inițiativă este foarte importantă pentru noi și apreciem eforturile depuse de doamna Harkin și, bineînțeles, susținem raportul. Um, Madame Kingan Kunz, puis Jean Lambert. Doamna Kingan Kunz și apoi doamna Jean Lambert. Mulțumesc. În numele grupului socialiștilor uh, trebuie să spun că vom uh, susține cu entuziasm această inițiativă și eforturile doamnei Harkin nu spunem că PIB-ul nu este un indicator adecvat, însă în timpul crizei a fost clar că deși aveam date privind realizările economice și problemele economice, nu am avut date privind situația socială, despre componenta socială a crizei și atunci uh, ni s-a părut uh, adecvat să întreprindem o activitate în acest sens. Așa cum spunea Harkin, doamna Harkin, nu vedem modul în care aceste măsurători se aplică și categoriilor uh, sărace ale populației. Ar fi foarte important să vedem ce se întâmplă și în celelalte țări ale Uniunii Europene și măsurarea pentru măsurarea calității vieții avem nevoie și de alte tipuri de um, indicatori, de aceea vom lucra la niște amendamente în acest sens. Uh, coerența socială, coeziunea socială, situația incluziunii sociale, situația comunităților locale, dar și la nivel național, speranța de viață, uh, Iată alți indicatori importanți, ca și accesul la cultură, la servicii sociale, uh, la locuințe, transportul, accesul la informații, situația ocupării. discriminarea, am discutat despre problema romilor uh, pe larg uh, în zilele trecute și în ultimele luni. Uh, situația mediului, uh, apa, încălzirea și probabil și corupția. Fenomenele de corupție dintr-o țară care, a, care influențează mm, calitatea vieții, accesul la serviciile juridice și sunt sigură că vom avea un instrument foarte puternic care se va baza pe noi indicatori de măsură ai calității vieții și nu uh, numai pe uh, creșterea PIB-ului. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, doamna Jean Lambert și apoi doamna Figueiredo. Mulțumesc. Vreau să o felicit pe raportoare. Cred că a reușit să adune foarte multe informații într-un număr foarte scurt, foarte mic de cuvinte, așa cum uh, s-a stabilit pentru acest aviz. Sigur că suntem de acord, am considerat întotdeauna că PIB-ul este un indicator de măsură foarte limitat, care vorbește numai despre cantitate și nu și despre calitate și uh, sigur că uh, suntem de acord și cu ideea de distorsionare a politicilor. Uh, PIB-ul arată cantitatea producției, dar nu arată și calitatea celor care sunt uh, și nu arată și calitatea producției despre care se vorbește în cifre. În ceea ce privește distribuția și acest aspect este foarte important. Costa Rica are o creștere uh, mai um, uh, are o creștere mai rapidă decât Nigeria, dar are o situație a egalității mai uh, precară. Uh, am identificat câteva amendamente pe care le vom introduce. Mă gândesc la dimensiunea de gen, la modul în care putem avea indicatori aici, dar și un alt aspect despre munca plătită și munca neplătită, pentru că anul viitor va fi anul voluntariatului și cred că și acest aspect este foarte important pentru coeziunea socială. Uh, care nu figurează însă în uh, cifrele PIB-ului. Iată o altă distorsionare a realității. Și cu cât uh, decidem mai repede că PIB-ul nu mai este singurul indicator care contează, cu atât mai bine. Doamna Figueiredo și apoi doamna Moran. Sí. Eh, obrigada. Eh, eu também. Mulțumesc. Și eu consider că colega noastră a reușit să elaboreze un raport foarte interesant uh, pentru că în prima etapă în care ne aflăm acum, putem introduce un număr de idei uh, importante. Putem pleca de la PIB pentru a ajunge apoi la alți indicatori calitativ și cantitativ care să ne permită să percepem, să avem o percepție mai bună a realității. Ceilalți colegi au vorbit deja despre indicatori importanți, sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Uh, trebuie să subliniem asta, trebuie să adăugăm probabil și dimensiunea egalității uh, de gen, egalitatea între bărbați și femei, dar și aspectul uh, accesului la serviciile culturale, munca plătită și munca neplătită. Însă există și o idee care nu a fost încă abordată și care este esențială. Este vorba despre participarea democratică, cetățenească a oamenilor pentru societatea viitorului, pentru a avea o calitate mai bună a vieții, trebuie să existe o participare a cetățenilor. Și pentru că această participare să existe, este nevoie de respectarea niște anumitor condiții în viața locală, în viața națională, în viața regională. Există mai multe organisme politice care trebuie să arate deschidere față de această participare, participare cetățenească. În foarte multe țări uh, ale Uniunii Europene, democrația se oprește la ușa fabricii, cum spunem noi, iar organizațiile sindicale se confruntă cu dificultăți și uneori chiar trebuie să cedeze în fața lipsei de participare a lucrătorilor. Așadar, în societatea viitorului, uh, participarea democratică a cetățenilor, adică democrația participativă, este un concept fundamental. Iată sugestia pe care voiam să o um, înaintez. Mulțumesc, doamna președintă, doamna Moran și apoi domnul Pupakis. je voudrais, euh, Aș dori să mă alătur colegilor mei care i-au mulțumit doamnei Harkin pentru calitatea um, raportului său. Într-adevăr, ne aflăm în fața unei probleme reale. PIB-ul înseamnă o serie de măsuri, de, de instrumente de măsură care au fost probabil utile uh, în ultimii 50-60 de ani, dar care astăzi trebuie neapărat să evolueze nu ne mai aflăm în uh, perioade atât de dinamice cum uh, erau cele în care foloseam uh, măsurarea PIB-ului și a produsului național brut ca indicatori, nu mai avem uh, nevoie de o imagine mm, strictă a societății, o imagine imobilă a societății, ci de una dinamică. PIB-ul nu trebuie să fie singurul element care descrie situația. Avem nevoie de niște elemente care să fie capabile să influențeze deciziile politice. Și toată partea umană, toată partea de mm, dotare, de echipare a societății nu este luată în considerare în sistemul actual, care trebuie să evolueze. Și printre noi indicatori, toți cei care au fost citați aici sunt extrem de importanți. Mi-aș dori să mai apară și toate aspectele legate de formarea pe întreg parcursul vieții, așa cum este ea realizată în diferitele țări, pentru că acesta este un element de investiție indispensabil pentru dezvoltarea capitalului uman, adică pentru dezvoltarea avtorilor și a potențialului lor de recalificare pentru a uh, fi în concordanță cu evoluția sectorului privat. Am văzut, uh, doamnă Harkin, împreună companiile din Irlanda, unde lucrătorii nu au beneficiat beneficia de această formare pe întreg parcursul vieții și această lipsă a cântărit foarte greu în uh, reconversia lor profesională. Un alt element pe care trebuie să insistăm este cercetarea, pentru că cercetarea înseamnă viitorul potențialului de dezvoltare al întreprinderilor și aici intrăm în aceeași logică a unei evoluții dinamice și în plus trebuie să luăm uh, în calcul și solidaritatea, am ce scuze, necesară prin intermediul muncii voluntare. Aș mai adăuga egalitatea de gen, necesitatea de a măsura uh, diferențele reale între salariile bărbaților și femeilor și mă refer la diferențe reale, pentru că toți bărbații îmbrăcați în costum o să ne spună că salariile sunt egale, însă realitatea ne arată că nu este adevărat și în plus toate mm, măsurile colective care permit uh, o conciliere a vieții profesionale cu viața, profe cu viața personală. Și mă alătur aici opiniei colegului care a subliniat că nu trebuie numai să uh, luăm PIB-ul ca element de pilotare națională, ci și ca un element de pilotare regională, pentru că astăzi, în uh, multe țări, regiunile au responsabilități economice extrem de importante și nu vom reuși să facem o coordonare a politicilor naționale într-un mod fiabil dacă nu avem același demers și la nivel regional. Doamna președinte, domnul Pupakis, un bărbat în costum? Fisca το Mulțumesc. PIB-ul nu este singurul uh, instrument de măsură, însă oamenii nu au nevoie numai de indicatori și de cifre. Trebuie să ne uităm și la partea umană, trebuie să ne uităm la modul în care trăiesc oamenii. Așa cum s-a spus, avem nevoie de alte instrumente de măsură, dar care trebuie să arată idiosincrasiile din fiecare țară. Am văzut, ca exemplu, manifestațiile de ieri unde um, oamenii au cerut uh, un alt stil de viață față de cel care le este propus astăzi, când trebuie să strângă centura și să trăiască într-un regim de uh, austeritate. Trebuie să ne gândim și la crearea de locuri de muncă. Cred că ar trebui să luăm în considerare și aceste aspecte. Mulțumesc! Euh, La rândul meu aș dori să fac câteva observații. Într-adevăr, vorbim de mult timp despre acești indicatori, despre această idee de a merge dincolo de PIB, beyond GDP. Și motivul pentru care vorbim astăzi din nou despre acest subiect este chiar criza. Astăzi intrăm într-o a doua etapă care ne lasă mai multă libertate în termen de mm, cantitate, pentru că criza ne dă un motiv în plus să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru că ast, altfel anumite elemente de, pe termen lung nu ar putea să devină indicatori care să mm, transpună orientările politice. În al doilea rând, Uniunea Europeană a elaborat o strategie pentru 2020. Este foaia noastră de parcurs cu care suntem mai mult sau mai puțin de acord. O foaie de parcurs care nu ar avea niciun sens dacă ar fi evaluată numai în baza criteriilor clasice, clasice de PIB sau uh, produs național brut și nu are nicio șansă de reușită dacă nu utilizează indicatorii corecți. Și în cadrul Comisiei um, privind criza am făcut o propunere uh, și acum uh, am încredințat doamnei Harkin rolul de a relua această propunere și în paralel cu indicatorii clasici trebuie să utilizăm încă de acum acești noi indicatori așa cum încă se mai fac uh, și așa cum există um, rata de schimb euro-dolar, așa trebuie să existe și o rată de convertire a PIB-ului în alte criterii. La alineatul 6, într-adevăr, cred că sunt esențiale toate elementele care. Ceea ce privește calitatea locuințelor, atunci, în mod logic, ar trebui să ne gândim și la calitatea transporturilor, pentru că problema transporturilor Uh, poate duce la creșterea produsului național brut, dar nu și neapărat a calității vieții și sigur trebuie să includem aici și educația. În al doilea rând, cred că trebuie să includem aici o miză foarte importantă și anume inovația, tot ceea ce se leagă de inovație. Doamna Harkin spunea în uh, alinatul 2 că este nevoie de luarea în considerare a angajamentului uh, oamenilor într-o strategie colectivă și acest lucru depinde și de capacitatea de inovare. Această inovație este destul de puțin luată în considerare în criteriile clasice de tip uh, produs național brut. Și, în fine, cred că în avizul uh, pe care îl vom înainta Comisiei Mediu, va trebui să menționăm și uh, importanța pe care o reprezintă serviciile publice în calitatea vieții și necesitatea de a uh, măsura calitatea acestor servicii publice la rândul lor. Iată ce voiam să adaug la excelenta dumneavoastră propunere de aviz. De aviz. Doamnă Harkin, dacă doriți să spuneți ceva în încheierea acestei discuții, aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi fi foarte concisă pentru că știu că vom vota. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru ideile excelente pe care le-au înaintat. Unele idei sunt uh, noi și avem multe de făcut și aștept cu nerăbdare să colaborăm în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc. Eh, Mulțumesc foarte mult. Haideți eh, să stabilim termenul pentru depunerea amendamentelor pentru data de 12 octombrie la ora 12 și le vom analiza aceste amendamente pe data de 8 noiembrie ca să le votăm a doua zi, eh, pornind de la presupunerea că totuși Comisia ENVI, care trebuie să se pronunțe pe fond, va face acest lucru în cadrul reuniunii din data de 29 noiembrie sau pe 1 decembrie. No, Euh, Am ajuns la voturi, sper că toată lumea și-a adus cartela de votare. Există și colegi care n-au la ei cartela? Pardon, monsieur Ori. Domnule Ori. Aș avea o propunere în sensul uh, unei moțiuni cu privire la regulament, pentru că în cadrul reuniunii coordonatorilor nu am reușit să ne punem de acord cu privire la repartizarea raportului cu privire la romi. Și vă propun de aceea să votăm această chestiune acum în comisie, domnul președinte. Deci, domnule Sercas, vă rog. Doamnă președinte. Ori n-am fost eu la aceeași ședință ca domnul Ceaba Ării, sau pur și simplu n-am înțeles eu foarte bine că raportul cu privire la uh, rom, la țigani și uh, avizul acestei uh, comisii și avizul LIBE era de fapt alocat grupului parlamentar socialist. Grupul parlamentar socialist a solicitat, solicitat acest raport pentru că pur și simplu a și zis PP-ul că nu vrea să se pronunțe în legătură cu acest dosar. Iar în urma celor spuse în comisia LIBE s-a spus că tocmai grupul PPE vrea să facă raportul pe fond toți coordonatorii de la reuniune, în afară de domnul Ări, au găsit de bun simț că având în vedere că PP-ul face acest raport la LIBE în Comisia de Ocupare a Forței de Muncă să-l facă socialiștii. Și așa s-a spus acest lucru, așa ne-am înțeles noi între noi și doamnă președinte, nu cred că trebuie să ne apucăm acum să prezentăm în comisie o chestiune și să o votăm, ceva ce oricum s-a stabilit în Comisia de Coordonatori. Mă rog, sunt de față și ceilalți coordonatori care, dacă au ceva de spus, să spună. Pot să uh, confirme sau să infirme. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Sercas. Uh, într-adevăr, produsul verbal al reuniunii coordonatorilor uh, este cel care primează și o să discutăm această chestiune încă o dată în reuniunea de coordonatori. În orice caz, la nivelul unui de grup, nu am nicio șovoială în legătură cu hotărârea luată de coordonatori ei între ei. Și am ajuns acum la următorul punct, nu mai știu la ce punct am ajuns, undeva la un punct am ajuns, cu privire la sfidele uh, demografice uh, și solidaritatea între generații, este raportul lui Thomas Mann de, am primit două avize din partea Comisiei Econ și încă unul din partea Comisiei FAM. Avem un compromis, compromisul ce prezentat de mai multă lume. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă după primul alineat. Avem un nou alineat, 32, introdus printr-un amendament din partea domnului Higgins. Pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. Alineatul 2, compromisul de prezentat de către mai multe grupuri, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. După alineatul 2 avem în 36 doamne Țimăr, Raportoarea este pentru. Cine e pentru? împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 37, același autor, pentru. Împotrivă abțineri se respinge alineatul 3, compromisul E din partea mai multor grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 4, amendamentul de compromis F, aceeași autor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 5, G. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, după alineatul 5, alineatul 1 din partea Comisiei eh, FAM 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi avem amendamentul 53 al domnului Carnoch, cine este pentru, împotrivă, n-am înțeles, ia hai să verificăm. Deschizi votul, a votat toată lumea. Ba, stați liniștit că ați votat. S-a închis votul? A, ba nu, se pare chiar există o problemă. Uite, deci... Bun, dacă nu merge, vedeți la următoarea consolă. Vezi, nu mai fluctuează nimic, s-a aprins beculețul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 pentru 19 împotrivă. Amendamentul domnului Carnoch este adoptat. Tot la alineatul 5, amendamentul 54. Doamna Ronzuli și domnul Baldasare, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 55. Doamna Harkin, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 56. Doamna Țină, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. După După alineatul 57 din partea domnului Cosa, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi avem uh, alineatul 7, alineatul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi aliniatul 8, 58 din partea domnului Coza, un amendament pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59, doamna Omen Reuter, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60, domnul Leiaric, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 8 avem momentul 61, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 62, doamna Plumb, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 63, doamna Castex, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La H, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. La 67 din partea doamnei Vesaia, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă, alineatul 7 FAM, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 69 al doamnei Lin, cine este pentru, împotriva abțineri, cred că se adoptă, dar eu aș zice să verificăm electronic, votăm la 69 pentru doamna Lin. A votat toată lumea, s-a închis votul. 23 pentru, 19 împotrivă, într-adevăr, așa este, se adoptă cu o singură abținere, 70, doamna Lynch este pentru, împotrivă, abținere, se adoptă, 10, amendamentul de compromis I, cine este pentru, împotrivă, abținere, se adoptă, după 10, 73 al doamnei Cornelise, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 11, un amendament din partea domnului Carnoch, 74 pentru, împotriva abțineri se respinge și deci supun la vot amendamentul de compromis J cu totul cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Et nous donc au 12. Am ajuns la alineatul 12, amendamentul K, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă indiferent de votul pentru amendamentul de compromis ca verzii doresc să se considere ca o adăugire termenii cycle approach to employment. Păi atunci trebuia votat înainte. Nu, păi mais il faut, le pré... non, il faut le présenter quand on parle de l'amendement de compromis. Bien. Alors, nous venons de voter l'amendement. Tocmai ce am votat amendamentul de compromis Ca, Și l-aș ruga și pe raportor, l-aș ruga și pe colegi dacă sunt de acord cu un amendament oral ca să înlocuim termenul flex security, flex securitate cu life cycle approach to employment, un uh, ciclu pe întreaga durata vieții cu la ocuparea forței de muncă. Adică, domnule raportor, da, doamnă, sunt de acord. Se opune cineva acestui amendament oral? Domnule Engels. Mă întrebam și eu exact același lucru, chiar dacă toată lumea care, mă rog, stă bine cu nervii, cred că până acum s-ar fi lezat, s-ar fi ofensat în legătură cu semnificația semantică a termenului flexicuritate. Adică totuși sună ciudat. Life cycle approach, în acest context aș zice că e ca și cum o baterie pe care o putem reîncărca, o tot pui la acumulator și acest ciclu pentru a data vieții. Bine, deci acest amendament oral iată că este respins și am ajuns, după alineatul 12, am ajuns la amendamentul 90 din partea doamnei Castex. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă alineatul 13, amendamentul de compromis L. cu un amendament oral din partea raportorului și din partea grupului socialiștilor și democraților. Cine este pentru amendamentul de compromis L cu amendamentul oral cu tot? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Deci, la 13 avem amendamentul 94 din partea doamnei Blinchevici. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 95 al doamnei Plum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 96 al doamnei Castex cu un amendament oral cerut de către grupul ALDE și cred că este acceptat de către autorul amendamentului. Cine este pentru? Amendamentul modificat ca atare. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Tot după 13 avem amendamentul 97 al doamnei Castex. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 98. Domnul Pupachis. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă, 99 același autor pentru, împotriva abțineri se adoptă, apoi alineatul 10 din partea Comisiei Femei, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 100 doamna Harkin, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 103, nu, la 14, o, amendamentul 103, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 102, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 101, doamna Grânici este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 104 al doamnei Plum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aliniatul 15, amendamentul de compromis M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, apoi avem amendamentul 110 al doamnei Brincheviciu, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 111, domnul Chis, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 112, doamna Hirsch, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 113, doamna Brinkeviciu, deci este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 114, domnul Higgins, ce este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Nu se respinge, pardon, doamna președinte. Mă iertați, aveți dreptate, se respinge. Și am ajuns la alineatul 16, 116 amendamentul din partea unei Cornelisen cu o cerere de vot pe părți. Supunem la vot prima parte până la work and training. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri se adoptă. Restul tezei, cine este pentru? Împotrivă, abțineri și se respinge. Amendamentul 115 poate fi votat, deci sub, uh, sub la vot cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Apoi, după alineatul 16, avem un amendament 117 al doamnei Plumb cu o cerere de vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă și restul textului, cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge și tot după 16 un alt amendament, 118. Doamne, țin, cine este pentru? Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Apoi, uh, încă un amendament, un amendament din partea domnului Higgins, cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Ajungem la amendamentul de compromis N cu un amendament oral aici. Cine este pentru compromisul N cu tot cu amendamentul oral? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Après le paragraphe euh... oui, oui. Bien. Euh, Madame Doamna Lin, euh, autorul euh, amendamentului 120, dorește să adăugăm partea din amendamentul său care se referă la implementarea legislației europene privind discriminarea. Cine este pentru această adăugire? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alinatul 17, punctul II. Amendamentele 124-125 care elimina din text. Doamna Lambert dorește să ia cuvântul. Da, îmi pare rău, doamna președintă, dar dacă am luat amendamentul 120 ca un amendament de adăugire, eu așa am votat, însă nu a fost acceptat amendamentul, 100, amendamentul 84 ca adăugire. A fost un amendament oral și cred că e o incoerență aici aș vrea să reluăm amendamentul 84, care nu a fost un amendament oral. A fost un text înaintat, ca și cel uh, al doamnei Lin. Haideți să nu deschidem acum o discuție pe acest subiect. Rezultatul este clar, indiferent de procedura prin care l-am respins, l-am respins. Așadar, alinatul 17 punctul II, amendamentele 124 și 125, 126 de asemenea, uh, care elimină acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. Amendamentul 127 al domnului lui Iahic. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 128 al doamnei Cornelisen. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 17, punctul II, intervine amendamentul 129 al doamnei Plum cu o um, cerere de, um, de vot pe părți. Prima parte, de la in order până la restructuring. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Respingem. Acum supunem la vot a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge de asemenea. Amendamentul 130 al doamnei Cornelisen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131, doamna Cornelisen. Da. Se adoptă. Punctul 4. Două amendamente de eliminare, 132 și 133. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis O. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la după punctul 4 la amendamentul 138 al domnului Coza. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 139 lui Iaric. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 18, compromisul P. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A, Apoi, alineatul 18, uh, 147 al doamnei Plum pentru împotrivă se adoptă, 148 doamna Castex pentru împotrivă abțineri se adoptă, alineatul 19, 149 domnul Coza, cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă, 150 domnul Pupachis, cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă, 152, nu, 151 al, domnul, al domnului Pupachis, cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Subtitlul 8, 152, doamna Castex, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20, amendament de eliminare 153, domnul Higgins, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Tot alineatul 20, uh, compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. verificăm la compromisul V. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Votul s-a închis. 15 pentru, 28 împotriva, aveți dreptate acest amendament de compromis nu este un compromis. 159, domnului Iaric, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 156, doamna Gruni, pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 154, Rapti, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. le cent cinquante cinq est visiblement compatible je le mets donc aux voix qui est pour el 155 uh, pentru împotrivă abțineri se respinge 157 de asemenea compatibil îl supun la vot pentru împotrivă abțineri se respinge 158 al doamnei Castex pentru împotrivă abțineri se adoptă Apoi, alinatul 20, amendamentul 160 lui Iaric pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 161, Castex pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21, compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 22, 167, doamna Castex pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166, Leiaric pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 166. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, votul s-a închis. 24 pentru 19 împotriva, aveți dreptate, s-a adoptat. Se adoptă. 164 supus la vot, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 165, domnul Coza, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23, compromisul R. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După aceea, Amendamentul 179 al doamnei Plumb pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 172 Castex pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 173 pupachis pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 174 rapti pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 175 uh, subtitlul 10, doamna Cornelison pentru, ab, împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 24, amendamentul de compromis S Textul v-a fost distribuit. Cred că au mai existat niște modificări. Vă citesc versiunea finală a compromisului sau aveți încredere în autorii compromisului? Încrederea predomină printre noi, așa că îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Aici nu chiar sigur, așa că verificăm electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? Votul s-a închis. 16 pentru, 27 împotrivă. Nu se adoptă. 179 Higgins. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 180. Carnoch. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 177. Cornelison. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 176 compatibil, îl supun la vot. Este... Nu, este caduc, îmi cer scuze, dar supunem la vot amendamentul 178, Oman Reuten. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Tout le monde a pu le vote est clos. Da toată lumea, votul s-a închis. 22 uh, pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. Acum, alinatul 2481 domnul Carnoch. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comisia Femei 6. Uh, Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm la 6, da? Din partea Comisiei Femei. Dar acum e mai clar. A votat toată lumea, votul s-a închis. 30 pentru, 9 împotrivă, da, e adoptat. 182 Blincheviciute, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183, domnul Capnoch, amendament de eliminare, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul T. A, verificăm la 183. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 11 pentru 31 împotrivă se respinge. Compromisul T. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? se adoptă. Alineatul 25, amendamentul 188 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 192 lui Iaric pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 189 Cornelisan pentru, împotriva abțineri se adoptă. 190 Pupachis pentru, împotriva abțineri se adoptă. 191 Higgins pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 193 domnul Bach, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, al doilea alinat de la Comisia Femei. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Alinatul 5 de la Comisia Femei. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Apoi alinatul 26, amendamentul 194, doamna Lin, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 197, 195, Blinkeviciute, încep. Se adoptă. 196, Coza, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197, doamna Hirsch, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198, Lin, Alinatul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 199. Domnul Coza. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 15. Comisia FEM. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 200. Doamnă Lin. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm dacă vreți la 200. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. 22 pentru 18 împotrivă, o abținere se adoptă. 201 domnul Coza, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 202 doamna Isaia pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 203. Doamna Plumb. Pentru. Împotrivă. Cine este pentru 203? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Amendamentul 205. Carnoch. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 204 este caduc și după alinatul 29, acum ajungem la amendamentul 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 lin pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 rapti pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 30, 209, eliminare pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea, votul s-a închis. 21 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Ajungem așadar uh, la amendamentul 3 din partea Comisiei FEM. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Aceeași comisie pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 214. Blinkeviciute pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 215. Doamna Plumb pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 216. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 217, domnul Coza pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 218, același autor pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 219, doamna Rapti pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 31, amendamentul 220 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 221 lin pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 222 Cernoh pentru, împotrivă. Verificăm. Da? La 222. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos? Da, toată lumea votul s-a închis. 22 pentru, 17 împotrivă se adoptă. 31, um, 223 um, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224, doamna Crețu. Verificăm la 223. A votat toată lumea, votul s-a închis. 24 pentru, 18 împotriva, aveți dreptate, s-a adoptat. 224, doamna Crețu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Amendamentul 225. Eliminare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 228. Cornelisen. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 226. Omen Reuten. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 227 este compatibil, îl supun la vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32, 229 Pupachis, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 Cornelisan, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231, subtitlul 14, doamna Lin, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Parag- alineatul 33, 232, domnul Coza, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul, tre- alinatul 14 al Comisiei FAM pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 lin pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 coza pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 237 castex pentru, împotrivă abțineri se adoptă 238, doamna Hirș, cu un amendament oral. Nimeni nu se opune acestui amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 239, alinatul 34, lin. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm. Verificăm la 239. Votul s-a deschis. clos. A votat toată lumea, votul s-a închis. 23 pentru 18 împotrivă se adoptă. 240 Cernov pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 241 Higgins pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 242 Lin pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Alinatul 35, amendamentul 243 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 204 45, doamna Lin, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 246 lin pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, la 246 votăm. Votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis, 25 pentru, 17 împotrivă, este adoptat. 247 pupachis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 248 Harkin pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, Comisia FAM, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 36, 249, eliminare, Cearnoh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 250 man pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 251 man pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 252 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 253 sipăl pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum ajungem la uh, referirea 1, lin, pentru, împotrivă, se adoptă. 2, pe, uh, pentru, împotrivă, se adoptă. 3, doamna lin, pentru, împotrivă, se adoptă. 4, pentru, împotrivă, se adoptă. 5, Harkin, pentru, împotrivă, se adoptă. 6, Lăiaric, pentru, împotrivă, se adoptă. 7, pentru, împotrivă, se adoptă. 8, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 la considerentul A, domnul Coza pentru, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se respingem, ce scuze. A, din partea Comisiei FAM, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 lin pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 lin pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 lin pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Fam de pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 castex pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Fam B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul C, compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15, uh, îmi cer scuze, comisia FAM C, pentru, împotrivă, se adoptă. 18 lui Iaric, pentru, împotrivă, se adoptă. Considerentul D, compromisul B, cine este pentru, cu un amendament... Uh, Doamna președinte, se întrerupe. Uh, Există un acord aici pentru adăugarea la compromisul B a amendamentului 19 al doamnei Lin? Nu. Da, este o adăugire, dar se pare că nu sunteți de acord să schimbăm aici, așa că nu poți să schimbi regula în mijlocul jocului. Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă nu ajungem la un compromis, la un alineat și autorul consideră că acoperă alte amendamente, nu putem spune că este o adăugire, dacă chiar autorul amendamentului spune că nu. Intervenție fără microfon. Monsieur le qu'est-ce que vous en pensez? Ce părere are domnul raportor? Uh, Am votat compromisul B și vroiam să fiu de acord cu amendamentul 19 al doamnei Lin, așa că acum spun că suntem împotrivă. Asta înseamnă că considerați că acest amendament nu este acoperit de amendamentul de compromis. Probabil am putea să facem altfel, ca să nu există niciun fel de problemă în ceea ce privește regulamentul de procedură. Da? Doamnă, aveți cuvântul. Da, eu mă opun acestei idei. Dacă este un amendament oral, mă opun. Mă opun. Doamna președintă, nu este un amendament oral, nu este acoperit de amendamentul de compromis, deci îl putem supune la vot. Amendamentul 19 al doamnei Lin. Cine este pentru? Împotrivă? situația este contestată, așa că vom verifica. Amendamentul 19, doamna Lin. A votat toată lumea, votul s-a închis. 20 pentru 19 împotrivă se adoptă. Apoi, considerentul D, 22 Higgins pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 23, același autor pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24, man, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25, loiaric, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26, Cornelison, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum supunem la vot întreg uh, textul, vot electronic, votul s-a deschis. Nici a votat toată lumea, votul s-a închis. 38 pentru 2 împotrivă, 2 abțineri. Să îl felicităm atunci pe raportor. Nous en venons au vote de l'avis de M. David Casa. Am ajuns la votarea avizului domnului David Casa pentru Comisia Econ cu privire la guvernanța economică și cadrul de stabilitate al Uniunii Europene și în mod deosebit în zona euro. Primul alineat, amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Apoi avem amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 8. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 9. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Apoi avem amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Apoi amendamentul de compromis A. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Après le paragraphe 3, nous... După aceea avem amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem amendamentul 17, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 18, compatibil, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi avem Amendamentul 19, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Apoi amendamentul 20 al raportorului, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 compatibil al domnului Pupachis, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliatul 6, amendamentul 22 al domnului Grini care de fapt este considerat a fi o adăugire, dacă eu pricep ce scrie aici, Adică, așa trebuie să vă spun. Amendamentul 22 al doamnei Gruni este adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23 al domnului Coferati. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A, nu. 23, da? Hai să votăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. 16 pentru 24 împotrivă. Aveți dreptate. Se respinge. Supunem la vot amendamentul 24 al domnului Pupachis. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Apoi avem amendamentul 20 și... Da, domnule Coferati, vă rog. Doresc să retrag amendamentul 25. Da, și îmi rezerv dreptul de a îl reprezenta într-o altă formă. Deci s-a retras amendamentul 25. Trecem la 26 al domnului Pupachi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Abține, împotriva abțineri se adoptă. După aceea avem încă un amendament, 28, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29, aceeași autor, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Apoi avem amendament de compromis B, cine este pentru, abține, împotriva abțineri se adoptă am ajuns la la introducerea unui subtitlu la alineatul 7, no, după 7, cine este pentru, amendamentul 35 al domnului Coferati, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi amendamentul 8, amendamentul 36, unul de ștergere, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 37 al raportorului pentru, împotrivă abțineri se adoptă și deci amendamentul 38 este compatibil, îl putem la vot, cine este pentru, împotrivă abțineri se adoptă 39 al doamnei Grâni, o adăugire, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi avem introducerea subtitlu, un nou alineat, după alineatul 8, amendamentul 40, al raportului cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și am ajuns după acela un amendament al raportorului, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul A, amendamentul de al domnului Coferati, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. B, al domnului uh, Coferati, se adoptă, deci, apoi avem amendamentul 4 după considerentul B, pentru împotrivă uh, abțineri se adoptă și după considerentul B avem un amendament 5 al același autori, pentru împotrivă se adoptă, supunem la vot întregul aviz electronic, votăm s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? S-a închis votul. 35 pentru, 6 împotrivă și un, o abținere. Putem să felicităm pe raportorul nostru. J'espère que cet avis inspirera. Să sperăm că acest aviz îl va inspira, îi va, pe coleg, îi va inspira pe colegii noștri de la Econ și pe Comisia Europeană și pe grupul de lucru pe care îl uh, realizează chiar domnul Herman Van Rompuy. Și am ajuns cu asta la scrisoarea la adresa cu privire la mobilizarea fondului de adaptare și da și nu, zice doamna președinte, pardon, zice doamna președinte, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, se corectează doamna Berez, și vă propun să votăm la rând patru scrisori pentru colegii noștri de la Comisia Buget. Est-ce que on peut les prendre en... Le luăm la grămadă? Bravo! Așadar, le supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Și uite că le-am adoptat. Nu devons encore voter. Trebuie să votăm raportul doamnei Jean Lambert în legătură cu extinderea prevederii regulamentului 883 din 2004 și regulamentului nu știu cât, că nu scrie aici, cu privire la resortisanții țărilor terțe care nu fac parte din obiectul acestor dispoziții, numai pe motiv, exclusiv pe motiv de cetățenie. Și înainte de a trece la vot, aș dori totuși să-i dau cuvântul așa pentru două vorbe, doamnei la Nu vreți? Nu vreți? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Raportul doamnei Lambert a fost adoptat în unanimitate. Felicitări, doamna Lambert! Il nous reste un dernier vot. A rămas un ultim vot și anume adoptarea proiectului de calendar al reuniunilor comisiei noastre pentru anul 2011. Se opune cineva? Nimeni. Se adoptă calendarul și cu asta am terminat cu sesiunea de vot și în acest moment aș dori să-i dau cuvântul doamnei Zimmer care va prezenta avizul dumneiei în legătură... Ba nu, se corectează doamna președinte și se corectează încă o dată, ba da, care își va prezenta avizul cu privire la sărăcia în rândul femeilor în Europeană, care are legătură cu Comisia FEM. Doamnă Țimăr, aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. În acest aviz pe care îl aveți în față, cu titlul Chipul sărăciei în rândul femeilor din Uniunea Europeană. E vorba de un aviz făcut împreună cu Comisia FEM. V-am atras atenția asupra acestui fapt pentru că aici, desigur, există dispoziții speciale la care trebuie să fim atenți. Sper că mă puteți înțelege, da? Deci e nevoie să fie respectate anumite reguli. În ceea în, din uh, privința noastră, a comisiei noastre, noi încercăm, prin avizul nostru, dacă se va lua o asemenea decizie, venim cu niște formulări pe care Comisia FEM va trebui să le includă în avizul de acolo. Deci noi, ca și Comisie pentru Ocupare, privim problema din perspectiva politicii sociale. Dorim ca propunerile să fie mai lărgite, astfel încât să se țină cont de ele, astfel încât uh, acele aspecte care țin de femei să fie tratate acolo. Acum câteva zile a avut loc o audiere cu privire la acest raport și eu am participat la aceasta și am putut și să îmi prezint avizul atunci. De aceea simt că sunt sprijinită și că pot să continui să fac uh, acest aviz și că acesta vine la un moment oportun. E un aviz care nu se care e Deocamdată în Comisia FAM nu există niciun proiect de raport. Acest lucru înseamnă că propunerile concrete din partea Comisiei FEM nu au fost luate în considerare. Dar ce e important pentru noi poate fi introdus prin intermediul unor amendamente, astfel încât ne putem reprezenta și noi. Acest lucru mi se pare important acum. E important să venim cu niște propuneri concrete, niște puncte importante pentru noi pe subiecte de care răspunde Comisia FEM. Avem nevoie de acest cadru astfel încât să ne asigurăm că și problemele sociale vor fi incluse aici. Acesta este primul lucru pe care ar trebui să-l facem ca și Comisie de Ocupare. Din cauza crizei economice, greutățile economice și șomajul sunt în creștere în multe state membre și de aceea Comisia Europeană trebuie să lupte în continuare la, la, împotriva sărăciei și a excluziunii sociale și în special împotriva sărăciei infantile vorbim aici despre o încălcare a drepturilor omului atunci când vorbim de oameni care trăiesc în sărăcie extremă sau suferă din, din cauza excluziunii sociale. Noi ne implicăm aici în dezbaterea despre viitorul fond european social, vi, despre viitorul fond social european. Și de aceea am cerut să existe mijloace financiare în acest fond, acestea să fie suplimentate, astfel încât să existe mijloacele de care e nevoie pentru a finanța acțiu- acțiuni în ceea ce privește strategia pentru incluziune socială și a luptei împotriva sărăciei, împotriva excluziunii sociale. Toate acestea intră sub uh, strategia Uniunea Europeană 2020. Printre altele, aș dori să vă mai atrag atenția asupra următorului fapt. Există niște aspecte specifice despre care am discutat deja și acestea trebuie reluate în discuție. Întrebarea legată de indicatorii de sărăcie. Ca înainte și acum, acest subiect rămâne unul foarte important și trebuie să ne concentrăm pe sărăcia în rândul femeilor. Trebuie să vedem cum se pot face comparații în evaluarea situației. E nevoie de măsuri la nivelul statelor membre în Uniunea Europeană în acest sens. Problema cu acești indicatori ai sărăciei, așa cum au fost ei redefiniți în Consiliu, statele membre trebuie să își aleagă singure indicatorii care li se potrivesc cel mai bine în ceea ce privește sărăcia. E nevoie să se discute despre situația specială a femeilor. E un aspect special pe care nu se va discuta în Comisia FEM și pe care am putea să-l discutăm noi și apoi intervine protecția socială și politica socială. Acestea sunt cele care pot să contribuie la îmbunătățirea situației. Sistemele de protecție socială își pot și ele aduce aportul. Cred că împreună cu Comisia FEM putem să ajungem la un raport puternic care să poată fi aprobat de Parlament. Doresc să vă spun că și în legislatura precedentă ne-am întâlnit cu asemenea situații. Noi eram comisia competentă în fond pentru raportul, de, raportul cu privire la combaterea sărăciei, a excluziunii sociale, iar Comisia FEM era cea care ne ajuta, am lucrat și atunci împreună, uh, am conlucrat astfel încât până la urmă raportul a fost consolidat și am ajuns la o majoritate mare în Parlament. Cam atât din partea mea în această primă etapă. Aceasta ar fi baza unui uh, proiect de raport. Putem să muncim împreună la amendamente, desigur, în cooperare cu Comisia FEM. Bun, doamna președintă, mulțumesc uh, foarte mult. Euh, Madame Meissner, puis... Doamna Meissner și apoi doamna Plumb. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Doresc să îi mulțumesc doamnei Zimmer. Ne-a spus că e încă destul de greu să vedem ce fel de goluri putem acoperi în uh, raportul din partea Comisiei FEM, pentru că acesta nu este complet, trebuie să venim cu amendamente. E foarte important să vedem ce cu ce putem, ce putem spune în linii generale ca o completare la ceea ce s-a făcut în Comisia FEM. Aș dori să spun câte ceva despre punctul 1. E foarte clar că șomajul e în continuă creștere, mai ales în ceea ce le privește pe femei. Sărăcia în rândul femeilor va fi un factor important și în următorii ani. E important să spunem că într-adevăr se încalcă drepturile omului, și că trebuie să, ca prin muncă oamenii să poată să trăiască. Trebuie să facem tot ce se poate astfel încât să se ajungă la o situație mai bună pe piața muncii. La punctul 2 Fondul Social European ar fi mai bine dacă, ar fi bine dacă am putea să alocăm mai multe fonduri, dar acest, aceste, fin, aceste mijloace financiare nu există încă. Trebuie să vedem cum, pom, cum putem orienta mai bine fondurile pentru scopurile noastre. Strategia Europa 2020 tratează aceste aceste teme, intervine aici și flex, flexicuritatea însă trebuie să continuăm să lucrăm la aceste aspecte. În cadrul Fondului Social European o problemă este cofinanțarea. Trebuie să discutăm cum putem continua cu cofinanțarea. Într-adevăr, trebuie să continuăm cu ea dar să vedem cum putem lupta în toate statele împotriva sărăciei în rândul femeilor. Sărăcia infantilă este o problemă gravă. Foarte mulți uh, copii cresc în uh, gospodării în care există persoane fără ocupație și probabil aici am putea veni cu un amendament și trebuie să începem de la sănătatea copiilor, pentru că foarte mulți copii nu pot fi introduși în sistemul de sănătate. Ei, copiii care sunt bolnavi, întâmpină și mai multe probleme. Punctul patru a vorbit deja despre el doamna Zimmer și anume că statele membre probabil nu acționează așa cum trebuie uh, Cred că aici trebuie păstrat principiul subsidiarității. Normal, trebuie să vedem ce se întâmplă în statele membre, cum se luptă împotriva sărăciei și cum sunt ajutate femeile să fie într-o poziție mai bună. Însă, în acest caz, când vrem să luptăm împotriva sărăciei, aici intervin, intervine și problema sănătății, a locurilor de muncă și cred că aici, într-adevăr, statele membre trebuie să acționeze. Noi putem veni cu niște exemple în ceea ce privește cele mai bune practici. Punctul 5. Într-adevăr, protecția socială și politica socială sunt niște indicatori foarte importanți însă trebuie să vedem ce se poate face și la nivel de formare și pe piața muncii, astfel încât femeile să fie mai mult implicate, să aibă un mai bun acces la educație și la transport, cum ajung ele la locul de muncă. Sunt niște probleme foarte importante. În general sunt de acord, mai sunt câteva lucruri cu care nu sunt de acord și vom face niște amendamente. La unele dorim să ne ducem spre, spre o altă direcție, dar rămâne să vedem ce se va decide în Comisia FEM. Mulțumesc! Plumb... Doamna Plumb și apoi doamna Moran. Bună dimineața și mulțumesc uh, tuturor uh, colegelor pentru intervenție. Eu sunt raportor în uh, Comisia FEM raportul uh, nu este încă finalizat se lucrează are un prim deadline pe data de opt noiembrie am studiat uh, draftul prezentat de doamna zimmer uh, voi lua în considerare i vom avea o colaborare foarte bună cu comisia de muncă mai ales că sunt i membră a acestei comisii i am avut într adevăr o audiere publică foarte bună uh, în urma căreia s au uh, conturat anumite linii care vor fi cuprinse în acest raport important este să subliniem că da într adevăr uh, sărăcia are trei dimensiuni eu le numesc trei g o dimensiune de gen o dimensiune geografică i o dimensiune de generaii i o să avem în vedere atingerea obiectivelor cuprinse în strategia două mii douăzeci a uniunii europene atât privind uh, obiectivul de reducere a sărăciei dar i de cretere a ocupării i dar și obiectivele uh, mileniului și toate cele legate de uh, foaia de parcurs privind egalitatea de uh, șanse între femei și bărbați sigur că uh, vor, uh, raportul va cuprinde liniile privind uh, creterea gradului de ocupare i dimensiunea de gen pe piaa muncii pentru că tim că există încă discriminare pe piaa forei de muncă i un prim punct la care putem să ne referim este cel legat de pay gap pay gap care are un link direct în, uh, în crearea sistemului sustenabil de pensii pentru care în statele membre deja au început reformele i trebuie să inem cont i de contribuiile pentru cartea verde a pensiilor care a fost lansată de către comisie uh, cred că trebuie să punem accentul uh, pe individualizarea dreptului la sistemele de securitate socială este un punct care a fost discutat i în audierea publică trebuie să inem cont i de integrarea incluziunea socială a femeilor migrante a femeilor din categorii din uh, grupurile vulnerabile ale minorităilor iată că am avut probleme legate de uh, comunitatea uh, romă i de asemenea trebuie să punem un accent deosebit pe politicile privind reconcilierea vieii de familie cu cea profesională mă refer uh, atât la concediul de maternitate privind condiiile de securitate i de sănătate la locurile de muncă dar i concediul parental cât de asemenea uh, despre educaie învăare pe tot parcursul vieii i recalificare pentru creterea gradului de ocupare pe piaa muncii fondurile uh, uniunii europene care vor fi puse la dispoziie i cum putem să utilizăm mai bine aceste fonduri uh, europene i sigur eu consider că printr o bună colaborare acest raport care este un raport din proprie iniiativă uh, va uh, concluziona măsurile pe care trebuie să le luăm fie pe plan legislativ fie non legislativ care să conducă la atingerea obiectivelor pe care uniunea europeană uh, i le a propus i cred că este momentul să venim cu măsuri concrete. Uh, sunt convinsă că printr o bună colaborare cu uh, colegele i colegii mei vom ajunge uh, la un raport foarte bun i atept i sunt deschisă contribuiilor i opiniilor dumneavoastră pentru realizarea acestui raport. mulumesc frumos! Euh, Morin, Madame Lambert. Doamna Morin și apoi doamna Lambert. Si, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc și eu colegilor mei, doamna Gabriele Țibar și Rovana Plum, pentru intervențiile dumnealor. Ne uh, situăm pe un subiect foarte important care corespunde unei dintre principale axe ale politicii europene și anume egalitatea între cetățeni în lupta împotriva sărăciei. Și aș dori să revin chiar la titlul exact al acestui proiect de aviz. Este vorba de chipul sărăciei, scrie acolo, în rândul femeilor din Uniunea Europeană. Și cred că riscul cu care ne confruntăm este aceea că dorim, de fapt, să uh, trecem totul într-un astfel de raport, să înghesuim cât mai multe. Și mă gândesc în mod deosebit, doamnă Zimmer, Uh, să știți că există foarte multe chestiuni în proiectul dumneavoastră de aviz care îmi sunt pe plac și cu care sunt pe deplin de acord, dar nu sunt de acord cu o chestiune, și anume, dumneavoastră amestecați sărăcia în rândul copiilor în acest document, ori sărăcia în rândul copiilor uh, reprezintă alte probleme, alte resorturi, deci e vorba de un studiu complet diferit pe care trebuie să îl facem și care are propriile soluții. Eu cred că nu facem altceva decât să slăbim, de fapt, raportul pe care îl facem cu privire la sărăcia în rândul femeilor și sabotăm, de fapt, tot ceea ce s-ar putea face și se, trebuie să se facă pentru a combate sărăcia în rândul copiilor. Așadar, consider că acest alineat al treilea așa cum este el formulat astăzi, cum este el propus astăzi, nu este un alineat corespunzător dacă ne gândim la obiectivul pe care vrem să-l atingem și în orice caz nu sunt de acord, nu subscriu la acest alineat pentru că ratăm astfel de obiective dacă ne apucăm să le amestecăm între ele. Este foarte complicat să încercăm acum să ne mărginim strict la subiect ca atare, însă cred că trebuie să știm să facem acest lucru pentru că dacă nu ne desconsiderăm pe noi înșine și nici nu uh, mergem în profunzime în analiza lucrurilor. Asta am vrut musai să spun. O a doua chestiune este vorba de abordarea doamnei Plumb și cred că aici ar trebui să ținem cont de, în proiectul de aviz de geografie, de gen, de generații și așa mai departe. Este adevărat și aș dori să spun apăsat acest lucru, este adevărat că această problemă a sărăciei în rândul femeilor este accentuată uh, de la o generație la alta. Uh, care se stinge încet încet, generații care se sting încet încet. Dar e adevărat că pentru moment constatăm că există un nivel extrem al sărăciei, deoarece avem de-a face cu o generație care încă nu s-a integrat în totalitate în viața de pe piața muncii, o generație care încă nu a beneficiat de uh, mișcările uh, egalitariste în domeniul carierei și este vorba de o generație care are o speranță de viață mai mare. Deci problemele sunt mult mai grave pentru generațiile care vor purta povara acestei sărăcii în acest moment și pentru care trebuie să luăm uh, măsuri foarte repede. O a treia chestiune asupra care aș dori să vă atrag atenția, doamnă Zimmer, este este, așa, soluționarea este că, din punct de vedere geografic, există zone care sunt mult mai defavorizate decât altele în ceea ce privește sărăcia în rândul femeilor. Și mă gândesc la zona rurală, în mod deosebit, acolo unde există mult mai puțin ține politici de ajutorare și dacă ne uităm la cum sunt orientate fondurile sociale europene, încotro se îndreaptă ele, ar trebui să fim mult mai atenți la decalajul care există între lumea de la oraș, acolo unde există politici, acolo unde există o anumită concentrarea creditelor și a operațiunilor de ajutorare și mediul rural, acolo unde mare lucru nu se întâmplă. Și în sfârșit, aș mai fi vrut să se țină foarte bine cont de toate problemele care țin de protecția socială, pentru că de foarte multe ori protecția socială a femeii, în măsura în care aceasta este exclusă de pe piața muncii, vorbim de aceste generații care ajung în margine, în buza sărăciei, sunt de fapt femei care n-au lucrat și care de fapt au o protecție socială care de fapt depinde de protecția socială de care dispune soțul și de deci ce sunt practic dependente și știți foarte bine că cu crește speranța de viață și bărbații au o speranță de viață mai mare decât uh, um, uh, mai mică decât bărbații, dar avem o problemă cu văduvia. Sunt foarte multe văduve, văd că sunt foarte multe persoane care se fac că Nu văd că există această problemă a văduvelor și chiar am auzit zicând, aoleu, cu văduvele astea, gata, noi m-am săturat cu toate văduvele, dar să știți că este o problemă mult mai gravă și trebuie spus acest lucru și vreau să fie subliniat acest lucru și să se găsească o soluție pentru această problemă. Și aș dori ca, dincolo de tot ceea ce se poate poate spune și care firește că depinde de cum ne întâlnim între noi, haideți să punem punctul pe ei și haideți să reușim să trasăm niște axe politici și să coordonăm niște politici eficace pentru a combate sărăcia. Deci contez pe colaborarea dumneavoastră. Doamna Lambert și apoi doamna Roitova. Mulțumesc, doamnă președinte. Observ că avem o dezbatere de gen în această comisie. Sunt de acord cu tot ce apare în raportul doamnei Zimmer, mai ales la aliniatul patru, unde se vorbește despre gospodările fără persoane ocupate și cum se pot încadra acestea în strategia 2020. Cred că aici e locul acestei probleme. Statele membre ar trebui să aibă niște programe ambițioase în acest sens. Aș fi de acord și cu acea legătură între protecția socială și dimensiunea de gen. Da, și, și de acest lucru trebuie să ne ocupăm noi. Aș vrea să menționez câte ceva despre migrație, subiect despre care a vorbit doamna Plumb. Femeile ca migranți. Nu prea ne-am ocupat de această chestiune. De asemenea, mai e și situația cu acele femei care cresc într-o, în anumite condiții în familie, astfel încât viața lor, mai apoi viața profesională, le este afectată. Și acest lucru e o problemă mai ales în rândul femeilor. Ajungem din nou la sărăcia în gospodările fără persoane ocupate. Aici este exclus subiectul persoanelor sărace care au un loc de muncă. Trebuie să discutăm despre venit în general la locul de muncă și nivelul acestuia. Înțeleg că întotdeauna în cazul avizelor e o problemă, spațiul este restrâns, întotdeauna trebuie să ne restrângem la chestiunile principale și trebuie să găsim alte modalități prin care să lărgim puțin subiectul. Totuși, cred că există și alte elemente în afară de protecția socială, cum ar fi drepturile muncii și trebuie să le evidențiem și pe acestea. În ceea ce privește drepturile omului, da, cred că se încadrează aici dacă ne gândim la drepturile fundamentale, accesul la uh, un adăpost și problemele care intervin de aici. Accesul la sănătate, s-a discutat deja despre această problemă, cel puțin două colegi au menționat-o. E vorba într-adevăr de drepturile de bază, așa că apare foarte bine în raport acest subiect. Madame Iotova, doamna Iotova și apoi doamna Grâni. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi și mie, în primul rând, voi să-i mulțumesc doamnei Zimmer pentru munca depusă, însă trebuie să spun că sunt de acord și eu cu colegele mele care doresc să se pună accentul pe femei și consider că este necesar să adăugăm o serie de propuneri mai concrete pentru a combate sărăcia și discriminarea în rândul femeilor în Uniunea Europeană. În acest moment, Europa traversează o criză profundă, iar femeile din Europa reprezintă unul dintre grupurile cele mai afectate de grup, criza economică și financiară. Această criză s-a transformat într-o criză socială din cauza faptului că mai multe state membre, din păcate și țara din care vin eu, au luat măsuri care reduc locurile de muncă în sectorul public. Practic 80% dintre angajați sunt femei în sectorul public. Și în acest moment multe dintre femei de fapt trăiesc la limita sărăciei. Avem uh, uh, o serie de femei care nu au un adăpost, care nu au un cămin și trebuie spus aici că nu vorbim doar de femei care nu au o locuință fixă, ci vorbim și de femei care stau cu părinții sau care stau la prieteni pentru că nu-și permit să-și cumpere o casă a lor. Trebuie spus de asemenea că diferențele de uh, salarizare între femei și bărbați rămân la un nivel foarte ridicat. 70% diferența de salarii între bărbați și femei. În ce privește femeile însărcinate și cele în concediu de maternitate, lipsește o protecție adecvată din partea statului în ceea ce privește ajutorul pentru grădinițe și pentru creșterea copiilor și pentru protecția socială. Situația stă la fel și pentru femeile necăsătorite, pentru familiile monoparentale, care nici ele nu beneficiază de niciun fel de ajutor din partea statului, nu au grădinițe la unde să lase copiii și de foarte multe ori, din cauza sărăcii, sărăcia părinților este transmisă copiilor și influențează pe aceștia. O observație în legătură cu o chestiune pe care a insistat și doamna Zimmer. Să nu uităm femeile minoritare, femeile în vârstă și femeile care suferă de un handicap și de de două ori discriminate în ceea ce privește accesul pe piața muncii și alte servicii sociale. E vorba de probleme pe care nu le putem nega și trebuie luate măsuri corespunzătoare cât mai repede cu putință. Și este este extrem de important ca noua structură bugetară să includă măsuri pentru crearea de locuri de muncă și pentru a asigura protecție socială femeilor, să se inițieze campanii de informare a femeilor pentru a încuraja participarea la proiecte de finanțare în contextul fondurilor sociale sau fondului de ajustare la globalizare, trebuie facilitat accesul la învățământ pentru femeile din comunitățile minoritare, să creăm programe de formare pe întreaga durată a vieții și în același timp programe de recalificare. După cum știți, raportul cu privire la uh, contractele și situațiile de uh, sărăcie a fost votat în comisia noastră, știți foarte bine. După cum știți, femeile sunt în continuare victime unor um, contracte pe termen foarte scurt, foarte prost făcute, pentru că trebuie să împace și grija, și îngrijirea copiilor și cariera și și pentru că, pe de altă parte, sunt în continuare victimele discriminării pe piața muncii. Iată de ce consider că trebuie să insistăm pe măsurile care pot fi luate, măsuri legislative sau nu, și o să depun și o serie de amendamente în legătură cu acest raport. Uh, Madame Gruny. Doamna Gruny. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că avem în sfârșit ocazia de a avea un text foarte bun și putem încerca să ne punem cu totul de acord pentru ca, odată pentru totdeauna, să facem și noi ceva pentru femeile care se află într-o situație de sărăcie extraordinară. Aș dori să mă refer la sărăcie în rândul copiilor. Deci nu sunt de acord cu tine, Elizabeth. Nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile, cum spui tu. Totuși, măcar să apar odată acest concept, pentru că sărăcia femeilor înseamnă undeva, presupune și sărăcia copiilor de cele mai multe ori. Însă, sigur, nu acesta este subiectul raportului, e adevărat. Eu aș spune însă că trebuie să facem eforturi, să vorbim despre învățământ la școală, la facultate, ceea ce le-ar permite femeilor să aibă de ales uh, uh între mai multe cariere, pentru că uh, dacă ele nu fac studii, atunci riscă o excludere totală. Cât privește Fondul Social European, sunt și eu de acord că trebuie să fie folosit pentru a combate sărăcia, însă să facem acest lucru în sprijinul instruirii și integrării profesionale. La asta trebuie să folosim acești bani și, bineînțeles, trebuie să ne gândim în mod deosebit la familie monoparentale, la femeile care își cresc singure copii, să le dăm o mână de ajutor. Pentru că a, când ești singură și trebuie să crești și copii, ai nevoie de un ajutor ca să poți să lași copiii undeva, să poți să mergi la muncă, să aibă cineva grijă de copii. Deci trebuie să facem ceva să ajutăm aceste femei. Cred că trebuie să vorbim de femeile care migrează. Mi se pare extrem de important acest subiect, pentru că, într-adevăr, am vorbit foarte mult, s-a tot vorbit de țigani. În ceea ce mă privește, cu privire la aceste minorități, eu uh, am remarcat acest lucru în legătură cu femeile și în legătură cu copii și cred că numai dacă ne străduim în acest sens vom reuși să îi ajutăm să integreze. Și acest lucru cred că este valabil pentru toate categoriile de populație. În ceea ce privește protecția socială, e important acest lucru. Femeile care nu pot să lucreze trebuie să știe că în momentul în care stau cu copiii, să știe că pot primi un ajutor financiar, pentru că dacă nu, uh, tot sărăcie se cheamă că este, pentru că avem femei care își permit să lucreze și femei care, nu își permit să lucreze pentru că trebuie să stea cu copiii. Și deci trebuie să avem acest lucru în vedere. Și uh, aș mai vrea să mai zic un lucru, problema concedierilor în întreprinderi, din păcate, nu se ține întotdeauna cont de femei și de cheltuielile și de obligațiilor lor familiale ca femei când sunt concediate. Mulțumesc foarte mult, cred că avem un text însă foarte bun pe care putem lucra foarte bine. Doamna Plumb, doriți să luați cuvântul, vă rog. Mult. Uh, uh, just for one minute, uh, I would like to... Timp de un minut aș vrea să-i rog pe toți colegii mei să fie foarte amabili și să semneze declarația scrisă numărul 48 pentru a sprijini familiile monoparentale. Deci nu pentru asta ați luat cuvântul. Două vorbe aș fi vrut și eu să spun. Am uh, semnat acordul pe care l-a avut Comisia FEM în legătură cu repartizarea rolurilor, însă e vorba de unele dintre chestiuni care au fost menționate. Doamna Țimăr a spus acest lucru foarte bine. Noi ne ocupăm de această problemă a sărăciei în general, în care, mă rog, problema femeilor este un component între mai multe. Bun indiferent de această intervenție, totuși este oarecum frustrant pentru comisia noastră și constat că în amendamente sunt foarte multe amendamente acolo care vorbesc de femeile în uh, mediul rural, ce știu eu, de femeile din familie monoparentale, femeile la pensie și așa mai departe. Bun, o să vedem uh, cum putem rezolva problema, dar am impresia că situația se complică destul de tare. Aș fi dorit să profit de această dezbatere pentru a face o propunere și pentru a vedea în ce mod ne putem organiza noi între noi ca să lucrăm bine. Știți că în Franța mă rog, uh, doamna Gisela Limi, care este bine cunoscută și nu e cazul să vă prezint, pentru că ea este o activistă în domeniul drepturilor femeilor, a muncit foarte tare și a pus la punct o clauză, uh, să spunem, pentru clauza femeii cele mai favorizate, clauza țării cu cele mai favorizate, ceva de genul acesta. Nu știu dacă nu cumva acesta este o șansă foarte bună pentru ca această propunere să fie folosită ca atare. Să vedem cum o să-i spunem și cum să o folosim de comun acord și cu doamna raportor, însă mi se pare că este o modalitate foarte bună de a introduce acest lucru. Doamna Moran, vreți să luați cuvântul? Sau doamna raportor? Dar vă rog, la fel de scurt ca doamna Plum, pentru că dacă nu, vă tai microfonul. Doamna Moran, vă rog. Vreau doar să vă spun, doamnă președinte, că subscriu și eu în totalitate propunerii pe care ați lansat-o dumneavoastră ca să o audiem pe doamna Alimi, de care vorbeați ceva mai devreme și care, împreună cu mai mulți juriști de înaltă calificare, a muncit extraordinar de bine în legătură cu situația juridică a femeilor între 27 de state membre și cu toți avem interesul de a o asculta. Am lucrat și eu chiar cu doamna Gisela Alimi. Da, dacă avem o astfel de inițiativă o să vă anunț în orice caz, pentru că dacă nu dăm de belea am înțeles. Doamna raportor, vă rog. Am crezut că i-ați dat cuvântul doamnei Plumb. Doamnă președinte, Vă mulțumesc că ați mai precizat și ați mai clarificat odată că au existat o audiere între cele două comisii și că eu m-am orientat după această audiere. Cred că competențele noastre în această comisie și experiența pe care o au multe dintre colegele mele este cea care ne va ajuta să ajungem la un raport foarte concret în ceea ce privește sărăcia în rândul femeilor. Aceasta e situația în care ne aflăm. În acest punct am ajuns acum și trebuie să cădem de acord pentru a putea lucra în continuare. Sarcina noastră e să ne ocupăm de aspectele generale, de punctele generale care sunt discutate în Comisia FEM, să pornim de la acest raport, să le adoptăm fără vot. Acest lucru înseamnă că Comisia FEM nu va vota încă o dată în cazul acestui raport, ci vom munci împreună, conlucrăm la acest raport. Astfel vom avea șansa să avem un cadru foarte bun. În ceea ce privește problemele geografice, de gen, problemele legate de minorități, minorități etnice, familiile monoparentale, mamele singure toate aceste situații diferite cu care se confruntă femeile vor fi discutate în cadrul Comisiei FEM. Situația este puțin dificilă pentru noi, pentru că toți spunem acum, știm exact ce vrem să facem și trebuie să putem să le punem pe hârtie. Sunt de acord cu dumneavoastră și aș vrea să fac și eu aceste lucruri. Cred că putem veni cu o serie de amendamente. Cu siguranță vom putea face acest lucru. Dar totuși trebuie să ne asigurăm că există un echilibru, că lucrurile sunt tratate la un nivel general. Vă rog să înțelegeți acest lucru să nu spuneți că noi, ca și comisia, ca comisie de ocupare, am fi mult prea uh, limitați ca să facem așa ceva. Nu, ne dorim o muncă în comun cu Comisia FEM, uh, ne dorim un raport foarte bun, foarte specific, dar care să și conțină toate elementele pe care le dorim. Dorim ca acest raport să treacă în plenară, ca raport al Parlamentului European pe care l-am influențat cu toții. Vom încerca să intrăm în toate detaliile de care e nevoie drepturile omului. Doamna Lambert a vorbit deja câte ceva despre subiect. Pentru mine e important ca sărăcia și excluziunea socială să fie văzute din perspectiva drepturilor omului. Aceasta este perspectiva de la care vrem să pornim, pentru că ne dorim o soluție în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială. Cât despre sistemele de protecție socială, nu putem să ne gândim la acestea fără să ținem cont de drepturile fundamentale ale omului mai ales în, cadrul femeilor, în cazul femeilor, au dreptul să aibă acces la apă, e un drept de bază, să aibă acces la energie pentru încălzire, pentru gătit. E nevoie de toate aceste elemente și de aceea apare această formulare cu drepturile omului. Cred că e o formulare foarte importantă. Și aici apare și indicația cu privire la principiul de subsidiaritate și indicatori Trebuie să vedem exact ce înseamnă dacă nu vor exista indicatori la nivelul Uniunii Europene, aceiași în toate statele membre. Mulțumesc pentru multele contribuții pe care le-am auzit astăzi și sper că vom reuși să aducem o schimbare, să conlucrăm foarte bine împreună cu Comisia FEM doamnă raportor. Într-adevăr, nimic nu interzice membrilor comisiilor de ocupare și afaceri sociale să depună amendamente direct pe subiectele care țin numai de femei în comisia FEM. N-aveți decât. Și uh, așa putem foarte bine să ne repartizăm deșteptăciunea în mod egal între cele două comisii. În ceea ce privește termenul privire la depunerea de amendamente, deci până pe 6 octombrie, la ora 6 după amiaza, și uh, o să le analizăm pe data de 8 noiembrie ca să le adoptăm pe 9 noiembrie. Comisia FEM, deci, urmează să se pronunțe pe 29 și 30 noiembrie respectiv. Am uh, încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi. În acest moment uh, o să îi dau acum cuvântul foarte pe scurt uh, domnului Alessandro Sercas, Alejandro Sercas, pentru că alaltă a avut loc o negociere în legătură cu permisul unii și mi se pare că e foarte bine dacă dumnealui ar putea să ne spună în ce mod au mers negocierile cu Consiliul. Înainte să uh, l-am bumenit domnului comisar, vă rog, domnule Sărcas. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte pe scurt, trei minute, nu mai mult, uh, ca să vă spun trei lucruri. Și ca să vă reamintesc ce s-a întâmplat, să vă spun care sunt problemele cu care ne confruntăm în acest moment și să spun colegilor ce urmează să se întâmple în săptămâna viitoare. Aș dori să vă reamintesc ceea ce s-a întâmplat. În data de 15 am avut o reuniune tripartită informală la care a participat și Comisia Libe, Comisia competentă pe fond pentru această problemă, Consiliu, președinția belgiană și am participat și eu însumi. Pe data de 28, săptămâna aceasta, ne am întâlnit cu raportorii din umbră, cu raportorii din umbră, acolo unde am explicat foarte clar ce anume se discută. Poate eh, vota și informe, es decir... Comisia Libe tocmai a votat acest raport și ne apropiem de sfârșit. Și doresc să vă reamintesc că avem aici o componentă, cea a permisului unic, care ține de uh, Comisia Libe, însă avem și o altă componentă. Este vorba de drepturile sociale și profesionale ale lucrătorilor din țările terțe care vin în Uniunea Europeană în mod legal. Și aici avem noi o răspundere, iar riscul cu care ne confruntăm este ca această directivă să piardă din vedere partea legată de drepturi, de egalitate de tratament și să se concentreze exclusiv pe directiva cu privire la permisul unic, care de fapt este un Capitolul Administrativ. Pentru că, din păcate, așa a decurs procedura, iar Comisia Libe este principala comisiei. Ori noi, care suntem o comisie de drepturi, de fapt, suntem invitați la această dezbatere. Bun, uh, mergem uh, și ajungem la sfârșit. Comisia Libe Mari, dureri de cap, nu o să aibă să se pună de acord cu Consiliul, mai ales deja de la o primă lectură a directivei și deja ne simțim și noi obligați, împinge la spate să facem acest lucru în primă lectură. Dar mai sunt două chestiuni importante și mă refer la cele două cele mai importante probleme cu care ne confruntăm. Probleme, mă rog, probleme între ghilimele pe care nu avem cu Comisia, deoarece cu Comisia se poate ajunge deja mâine la un acord pentru că dorim să ne ocupăm de propunerea legislativă a Comisiei. Consiliul nu are nicio influență asupra propunerii uh, Comisiei care vrea să fie cât mai strictă. Două probleme avem. În primul rând, drepturile privind siguranța socială. Drepturile privind siguranța socială, tocmai ce le votarăm în raportul doamnei uh, Lambert și acolo am sprijinit o hotărâre a Consiliului în baza căruia lucrătorii din țările terțe care se deplasează în Europa în momentul în care ajung într-o țară au toate drepturile cu privire la asigurarea socială. Chiar s-au eliminat anumite restricții care existau cu privire la protecția familială. Cu alte cuvinte, când un lucrător din afara spațiului comunitar se mută din Belgia în Germania sau din Italia în Spania, când ajunge în noua țară beneficiază de dreptul de asigurare socială ale țării în care uh, lucrează fără niciun fel de limitare. Deci acest lucru apare în regulamentul 883. S-au eliminat, să spunem, oarecum aceste diferențe și există egalitate de tratament pentru lucrătorii din țările terțe. Ei bine, în direcția privind egalitatea de tratament, acum Consiliul vrea să se întoarcă înapoi și să includă, de fapt, niște limitări pentru anumite componente ale asigurării sociale, pentru ca lucrătorii extracomunitari să nu mai beneficieze de aceste drepturi drepturi. Și există o asimetrie totală și și noi și Comisia am dorit ca și Consiliul să accepte că avem de face cu o problemă tranșată odată per totdeauna și că există egalitate de tratament pentru toți lucrătorii care ajung în Europa, indiferent care este prima țară în care ajung. Aceasta este problema, um, prima dintre probleme. Deci nu putem să ne întoarcem înapoi la asupra unei probleme pe care am rezolvat-o. A doua problemă se referă la lucrătorii strămutați dinspre țările terțe către Uniunea Europeană suntem dispuși să acceptăm că dacă acești lucrători sunt acoperiți de directiva privind detașarea, atunci să nu mai fie acoperiți de directiva privind tratamentul unic. Dar dacă nu sunt acoperiți de directiva 96, atunci am dorit ca ei să fie totuși acoperiți de directiva privind tratamentul unic, pentru că dacă nu se aplică legislația din țara de origine, cu alte cuvinte, companii din țări terțe ar putea să-și detașeze în Europa lucrătorii de dragul salariilor și a drepturilor uh, sociale care există în țara de origine, ceea ce nu apare în directiva privind detașarea și nu apare nici în directiva privind egalitatea de tratament. Și acest lucru este o problemă cât se poate de gravă normă pe care riscăm să o creăm pe viitor la nivel comunitar. Comisia este de acord cu ce spunem noi, însă Consiliul și mai multe țări se opun cu vehemență acestor idei. Însă este o limită aceasta și sunt deschis, mă puteți găsi până vineri la ora 12 dacă vreți să vă întâlnesc cu ceilalți raportori din umbră și să vedem care sunt avizele, mă rog, pe care le-am prezentat Comisiei. Doamnă președinte, pot să vă spun că săptămânile următoare vom participa la această discuție tripartită informală cu Comisia și Consiliul, să vedem dacă ne punem de acord deja din prima lectură, dar dacă nu vom reuși, pot să vă spun că avem de face cu o directivă foarte importantă pentru viitorul UE și eu zic că merită răgazul de a sta un pic să ne gândim, să analizăm juridic toate aspectele directivei, decât să ne pripim și să facem un text uh, prost din punct de vedere juridic care să ducă la un val de rasism, de xenofobie și la un val de uh, opinii, să spunem, negative, ostile la adresa lucrătorilor din afara Uniunii Europene. Există această părere că documentele, vezi, Doamne, sunt o problemă. Atenție și grijă mare avem de face cu o chestiune care ține de drepturi și libertăți într-un moment foarte delicat și vedem și noi în prejurul nostru, este un moment foarte delicat. Trebuie să vedem cum ne purtăm cu cei care călătoresc și cei care ajung în Europa pentru că trebuie să asigurăm egalitatea de drepturi între cetățenii europeni. Deci trebuie să uh, fim bine informați, vă spun, până vine la ora 12 vă stau la dispoziție și putem să stăm de vorbă și puteți să vedeți și oferta pe care am prezentat-o Consiliului. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule raportor. O să trimitem un mail tuturor membrilor comisiei în acest sens și aveți dreptate când spuneți dumneavoastră că, într-adevăr, aceste probleme sunt foarte delicate și uh, putem constata că așa stau lucrurile și cred că în baza raportului pe care l-ați scris, de altfel, o să și eh, stabilim un termen pentru prezentarea răspunsurilor pentru toți membrii comisiilor. Am încheiat și cu acest subiect de perna de zi, am terminat cu toată ordinea de zi în legătură cu această chestiune. N-a mai rămas decât eh, acum să urăm bun venit domnului comisar Laszlo Ondor. Știu că dumnealui deja a avut discuții așa în privat eh, așteptând să ajungem noi la acest ordine, punct de ordine de zi, sper că nu uh, nu v-ați săturat de discuții, dumneavoastră, membrii comisiei, pentru că tocmai ce deschidem o altă discuție, aveți în continuare poftă de discuții. Domnul comisar, cu siguranță, are lucruri importante pe care vrea să ni le comunice în legătură cu portofoliul dumneavoastră și cu agenda dumneavoastră de lucru. Euh. Bine ați venit, uh, domnule comisar. Uh, ați uh, fost printre noi și ieri într-un alt context, într-o audiere comună cu Comisia Libe, care se refera la o problemă specifică astăzi de actualitate și anume situația romilor. Acum prezența dumneavoastră și discuția noastră de astăzi se va axa pe uh, activitățile, programul de lucru al uh, portofoliului dumneavoastră, al comisiei pe portofoliul dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi membri. Într-adevăr, ieri am avut uh, o întâlnire care pentru mine a fost extrem de utilă, ajutându-mă să înțeleg opiniile Parlamentului privind situația romilor. Într-adevăr, această temă îmi permite acum să fac o introducere mai scurtă decât cea de ieri. În orice caz, mai sunt încă foarte multe lucruri de discutat, pentru că, așa cum a spus și doamna președintă a Comisiei, uh, ocupare aceasta este o perioadă în care trebuie să ne axăm pe creșterea locurilor de, numărului de locuri de muncă, să ne axăm pe întărirea ocupării și uh, întâlnirea de astăzi este foarte importantă pentru că arată determinarea noastră de a întări relațiile de lucru dintre instituțiile noastre. Sunt conștient că veți dori să discutăm și alte aspecte care nu sunt legate numai de programul nostru de lucru și uh, demonstrația de ieri ne-a reamintit care sunt atribuțiile noastre și ne-a dat mult de gândit și cred că nu voi rezista să fac niște observații pe această temă, chiar dacă ieri am uh, emis o declarație oficială despre demonstrație. Este foarte important să avem un dialog cât mai deschis, să încurajăm dialogul social în Europa, care este o parte importantă din modelul social european. Provocările care ne așteaptă sunt de natură dublă. Trebuie să ne ocupăm de problemele de termen scurt, dar pe care trebuie să le rezolvăm în contextul ieșirii din criză, mai ales în ceea ce privește îmbunătățirea oportunităților de ocupare și um, soluțiile pentru provocările sociale, dar avem și o perspectivă pe termen lung. Provocări care se referă la schimbările climatice, la îmbătrânirea populației, la mondializare și acestea vor determina schimbări structurale pe care trebuie să le analizăm și să le anticipăm, să vedem ceea ce ne așteaptă și modul în care trebuie să reacționăm, cum să ne adaptăm. Dacă dorim să gestionăm procesul și nu să fim pur și simplu dominați de el, atunci trebuie să avem acțiuni proactive, să ne adaptăm și să ne modernizăm sistemele de protecție socială. De aceea am elaborat o nouă strategie pentru următorul deceniu, uh, strategia UE 2020 pentru o creștere inteligentă, sustenabilă, și politicile de ocupare și politicile sociale sunt uh, o prezență extrem de importantă aici. Programul de lucru al Comisiei se va axa pe susținerea implementării strategiei 2020 și uh, în portofoliul meu identific trei priorități cheie pentru anul viitor și prima se referă la Uh, la creșterea inclusivă. Aceasta trebuie să devină o realitate. Este vorba despre crearea de locuri de muncă, este urgent acest lucru și este vorba și despre sprijinul oferit categoriilor vulnerabile. De aceea, strategia UE 2020 a stabilit niște obiective foarte clare în care ocuparea și politica socială joacă un rol foarte important. Un astfel de obiectiv se referă la obiectiv far se referă la uh, ocupare, iar celălalt se referă la combaterea excluziunii sociale. În urma acestei inițiative FAR care a fost um, adoptată pe 15 uh, septembrie s-a pus accentul pe um, uh, um, posibilitățile de angajare și pe accesul la uh, locuri de muncă de calitate. Uh, Programul nostru de lucru se va, se va concentra pe ideea de flexicuritate și pe întărirea competențelor. De asemenea, pe tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și pe îmbunătățirea pieței locurilor de muncă voi prezenta o comunicare privind lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale până la sfârșitul anului mai ales că vom intra în anul european de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. Dragi membri, luna viitoare Comisia își va prezenta primele idei privind revizuirea bugetară și intenția noastră este să lansăm o um, discuție, o dezbatere privind uh, um, uh proiectul legislativ legat de următorul cadru financiar multianual care va fi prezentat anul viitor. Și trebuie să ref- acest um, cadrul financiar multianual trebuie să reflecte noile provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană și să uh, permită uh, realizarea obiectivelor fixate prin strategia UE 2020, ceea ce înseamnă să axăm fondurile pe domeniile unde pot avea cea mai mare valoare adăugată și principalul nostru instrument este Fondul Social European care trebuie să continue să-și facă treaba, adică să susțină ocuparea și incluziunea socială. Dar consider că mai este loc și de mai bine și de aceea trebuie să ne asigurăm că uh, fondul este armonizat cu strategia UE 2020 pe viitor. Trebuie să revizuim um, modul în care acest fond poate să fie mai axat pe uh, rezultate, să fie orientat pe rezultate el trebuie să fie mai vizibil la nivel european și uh, îmi va face plăcere să fiu prezent săptămâna viitoare în plenară la cererea dumneavoastră pentru a face o declarație pe acest uh, subiect. Am văzut deja proiectul de rezoluție propus de comisia dumneavoastră și îmi face plăcere să văd că analizele și concluziile noastre pe, um, pe subiecte cheie, cum sunt misiunile cele mai importante ale Fondului Social European, uh, ei bine, deci opiniile noastre spuneam, sunt foarte apropiate. De asemenea, Fondul European pentru Ajustare la Globalizare a jucat un rol uh, foarte important uh, în uh, sistemul de reacționare față de criză și el trebuie să fie apropiat de Fondul Social European. În 2009 am lărgit câmpul de intervenție pentru a putea um, a, aborda și acele aspecte care au rezultat din criză și uh, studiile noastre au arătat cât de important a fost acest sprijin. Pentru anul viitor voi propune extinderea derogărilor legate de criză până în 2013. Acestea expiră la sfârșitul lui 2011 și de asemenea intenționez să uh, uh, prezint un nou fond uh, un nou fond de ajustare la globalizare uh, care să poată să ajungă cât mai repede la destinatarii săi și anume lucrătorii. În ceea ce privește impactul uh, social și economic al schimbărilor demografice, îmbătrânirea populației are niște consecințe extrem de largi, mai ales în ceea ce privește forța de muncă, în ceea ce privește sistemul de sănătate și cel de uh, pensii Uh, Cartea Verde privind pensiile pe care am prezentat-o în iulie a lansat dezbatele la nivel european uh, împreună cu uh, factorii implicați în viitorul sistemului nostru de pensii. Um, Comisia pune accent pe sustenabilitatea și adecvarea politicilor legate de pensie pe agenda sa politică și acest subiect este unul complex, legat de solidaritatea intergenerații într-un moment în care um, crește tensiunea asupra bugetului public și uh, aștept cu nerăbdare să aud care sunt opiniile Comisiei dumneavoastră pe acest subiect. Va trebui de asemenea să reflectăm la următorii pași și am identificat necesitatea unui document care să facă niște propuneri concrete. A treia prioritate pe care doresc să o discut se referă la uh, drepturile lucrătorilor și ale cetățenilor. Aici trebuie să vă asigur că subiectul minorității rome va continua să se afle pe agenda comisiei. Am discutat deja niște aspecte în acest sens ieri și dacă mai aveți întrebări, sigur că îmi va face plăcere să discutăm și alte detalii privind incluziunea romilor în Europa. Dragi membri, înainte de a înainte de a trage concluziile, trebuie să uh, vă mai spun că unul din domeniile cele mai importante este mm, legislația privind legislația muncii. Sunt sigur că um, sunteți uh, la curent cu asta. Aici primul punct este mm, directiva privind timpul de lucru. În al doilea rând, din punctul de vedere al Comisiei, din punct de vedere politic sau legal, uh, situația pe care o avem în prezent nu este o situație durabilă. Președintele Barroso s-a angajat din acest punct de vedere și uh, vom monitoriza acest lucru. Avem nevoie de o nouă abordare și de un început, un nou început pentru această directivă privind uh, timpul de lucru. Trebuie să luăm în considerare impactul noilor evoluții care au avut loc în uh, tehnologiile comunicării și inform- tehnologie comunicaționale și informaționale. În luna noiembrie vom lansa o a doua fază a consultării partenerilor sociali și în același timp vom prezenta un raport privind implementarea directivei și un uh, studiu privind impactul social și economic al reglementărilor privind timpul de lucru. Trebuie să găsim un mod de a ieși din situația actuală și voi face tot ce pot pentru a veni cu o propunere nouă care va fi apoi uh, discutată în 2011 și, va, și sperăm va aduce o soluție acceptabilă pentru toată lumea. Un alt act legislativ la fel de uh, greu este, la fel de dificil este cel care privește detașarea lucrătorilor și aici avem probleme legate de implementarea și punerea în aplicare a acestei directive. În al doilea rând avem probleme legate de uh, echilibrul între drepturile fundamentale ale lucrătorilor și libertățile fundamentale de pe piața internă. Comisia uh, reflectează pentru moment la fondul acestui, acestei probleme și um, la o propunere uh, care este în curs de pregătire și este vital să organizăm consultări cu cât mai mulți, cât mai mulți factori implicați, Parlamentul European, partenerii sociali de la nivel european, înainte de a înainta orice tip de propunere. Însă aceste etape nu vor avea loc probabil înainte de ultimul, um, ultimul trimestru din 2011. Eu sunt în favoarea unei um, dimensiuni sociale puternice a politicilor europene și toate acțiunile mele sunt ghidate de acest principiu. Politicile noastre nu se referă numai la um, gestionarea unor idei foarte abstracte și la elaborarea unor comunicări, ci munca noastră trebuie să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni, familiilor care mm, suferă în mod direct sau indirect de efectele crizei. Trebuie să răspundem așteptărilor lucrătorilor care uh, trăiesc cu frica de a fi concediați sau și-au pierdut deja locul de muncă. Trebuie să răspundem tinerilor care uh, nu au perspective de a-și găsi un loc de muncă sau de a-și îmbunătăți cariera. De asemenea, trebuie să răspundem persoanelor în vârstă care sunt îngrijorați de situația pensiilor lor. Sunt convins că putem să facem foarte multe lucruri pentru a uh, îmbunătăți situația și acum uh, sunt la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, aveți foarte mult succes printre noi pentru că, dincolo de conversațiile uh, în uh, particular pe care le-ați avut în afara sălii, avem 16 colegi înscriși pe lista luărilor de cuvânt. Trebuie să fim conciși ca toată lumea să se poată exprima, dar înainte de a le da cuvântul trebuie să vă spun că în ceea ce privește Cartea Verde privind pensiile, știți că în cadrul comisiei noastre ne-am întrebat care este capacitatea capacitatea noastră de a respecta uh, termenul pe care l-ați definit pentru consultarea publică și um, în ceea ce privește Parlamentul veți primi rezoluția noastră după sesiunea noastră din februarie 2011 și sper că veți putea uh, integra propriul nostru calendar în calendarul dumneavoastră în ceea ce privește următoarele etape. Și voi da acum cuvântul coordonatorilor pentru trei minute și apoi vom asculta și pe ceilalți vorbitori, domnul Ori, apoi domnul Serclas. Mulțumesc, doamna președinte. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mulțumesc, doamnă președintă. Am uh, ascultat cu foarte mare interes prezentarea domnului comisar și cred că suntem pe aceeași lungime de undă nu vreau să fac mm, niciun fel de observații pentru că prezentarea a fost foarte clară, dar aș avea niște întrebări. Prima întrebare. Prima întrebare se referă la calendarul în ceea ce privește activitățile legate de pensii. Cum se va organiza acest dosar? Am dorit să avem un um, termen mai lung pentru consultare. Uh, și cum uh, vor fi implicate mai multe grupuri de lucru în această activitate, cum vom organiza evenimente și conferințe. Tocmai de aceea, dacă aveți posibilitatea, ar fi bine să prelungim calendarul, tocmai pentru ca procesul să fie îmbogățit de toate aceste eforturi. Și apoi, în ceea ce privește situația romilor, mă bucur să văd că am început să căutăm niște soluții la nivel european în sfârșit. Atât în ceea ce privește Comisia și în ceea ce privește Parlamentul. Însă, ați vorbit și despre strategia UE 2020. Aici nu e vorba numai de utilizarea fondurilor, ci trebuie să vedem și care sunt rezultatele eforturilor noastre. Și din acest punct de vedere, experiențele sunt destul de amestecate, aș spune. În ceea ce privește directiva privind timpul de lucru, sunt convins că propunerea va mulțumi pe toată lumea. Dacă am înțeles corect, veți include în acest an și o propunere privind radiațiile electromagnetice, dacă nu mă înșel. Iată ce voiam să spun și sper că colaborarea noastră va fi la fel de fructuoasă și pe viitor. Domnule comisar, vă mulțumesc. Și voi doni la parola. Mulțumesc, o să dau acum cuvântul domnului Sercas și apoi doamnei Harkin și aș fi vrut pur și simplu să-i spun domnului comisar că um, coordonatorii au vorbit în ceea ce privește deci calendarul de consultări cu privire la Cartea Verde privind pensiile. Deci noi așa cum s-a spus chiar într-un prim schimb de opinii, noi nu cerem amânarea termenului de consultare pe care l-a prevăzut Comisia, ci ceea ce facem este să informăm Comisia că noi o să ne luăm răgazul necesar și că să știți că timpul de consultare în Parlament nu e același cu timpul de consultare publică, dar cred că a priceput asta și singur domnul comisar, domnul Sercas și apoi doamna Harkin. Mulțumesc mult, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc și domnului comisar. Voi încerca să mă restrâng la cele trei minute și să, vă exp- și să exprim trei idei. Prima dintre ele. Domnule comisar, cred că exercițiul de astăzi este unul foarte folositor. Este bine să vorbim despre problemele care există astăzi, de care sunt preocupați cetățenii europe- europeni nu doar în ceea ce privește calendarul dumneavoastră al Comisiei, ci și a, problem- a evenimentelor care au loc acum în Europa. Și acestea trebuie să fie foarte prezente, pentru că îngrijorările din jurul nostru sunt foarte mari acum. E important ca Comisia să aibă o privire de ansamblu asupra evenimentelor din Uniunea Europeană. Subiectul romilor este unul foarte important, cu adevărat și eu sper că Colegiul Comisarilor va avea un program care să corespundă cu cel al oamenilor obișnuiți. În ceea ce privește problemele legislative despre care ați discutat, cred că sunt, cred că ceea ce ați spus este foarte bine, dar aș avea și un comentariu cu privire la directiva timpului de lucru. Acest Parlament a fost întotdeauna deschis pentru a găsi căi prin care să se depășească orice fel de impas și să se ajungă la rezultate pe probleme concrete. Acest Parlament a avut o poziție foarte fermă în ceea ce privește nereîntoarcerea la criterii care au fost deja adoptate. Mă refer aici la flexicuritate. Da, e foarte importantă, dar e nevoie și de securitate dacă dorim să avansăm. Nu putem să luăm în considerare doar flexibilitatea, fără a lua în considerare Carta Drepturilor Omului, achiul comunitar. Dacă ne dorim un echilibru, atunci e nevoie și de flexibilitate și de securitate. O a treia chestiune care mă interesează foarte mult. Astăzi ați discutat despre aspecte din portofoliul dumneavoastră. Însă eu cred că problema nu e în portofoliul dumneavoastră, ci în munca pe care o faceți. Problema, problema e de fapt în Europa și anume că Europa se află acum în fața unor decizii, unor decizii pe niște chestiuni importante și Consiliul intervine aici. Noi privim cu mare îngrijorare munca Consiliului. Domnul Van Rompuy e câteodată foarte surprins de ceea ce propunem noi. Nu pare să fie foarte uh, pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește codecizia. Deci există o problemă. Și aceasta e marea problemă. Problema e ce se întâmplă pe stradă acum. Lumea dorește dreptate socială, egalitate socială. Nu putem vorbi despre articolul 9 din tratat și aceste lucruri apar și în portofoliul colegilor dumneavoastră, celorlalți comisari. Tot respectul pentru programul dumneavoastră, însă trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă pe stradă și toate instituțiile. Doamna Lambert. Doamna Harkin și apoi doamna Lambert. Mulțumesc, doamna președinte, spune doamna Harkin, mulțumesc, domnule comisar. Și pe mine m-a mulțumit foarte mult ce am auzit de la dumneavoastră în această dimineață. Ați vorbit despre ce s-a întâmplat ieri și azi și despre ce așteaptă cetățenii europeni de la noi. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș mai adăuga ceva să promitem doar ce putem să facem și să facem ceea ce am promis. Cred că acesta e cel mai important lucru. Și aici intervine legătura cu realitatea, pentru că realitatea e că oamenii sunt cer ajutorul instituțiilor, a politicienilor pentru a trăi într-o situație mai bună. Și trebuie să ne ridicăm la așteptările lor. Ați vorbit despre UE 2020. Mă bucur că ați făcut legătura dintre Fondul Social European și ați crescut vizibilitatea acestuia. Îmi amintesc când încercam să-i convingem pe cei din Irlanda să voteze pentru tratatul de la Lisabona. Se vorbea despre locuri de muncă și locuri de muncă. Acum unii se întreabă unde sunt aceste locuri de muncă. Trebuie să le arătăm cetățenilor care sunt fondurile pe care le avem și trebuie ca ei să fie conștienți cum lucrează aceste fonduri și cum îi pot ajuta, cum contribuie la noi locuri de muncă. E foarte important. Cât despre extinderea derogațiilor pentru fondul de ajustare la globalizare, ați vorbit despre acesta și că vă doriți un nou asemenea fond după. Da, e important, e important să învățăm din ceea ce se întâmplă și apoi să ne folosim de lecțiile învățate. O întrebare pentru dumneavoastră. Ați vorbit despre îngrijirea pe termen lung. Ați spus câte ceva despre pensii, însă despre îngrijirea pe termen lung ați spus foarte puțin. Aș dori să extindeți puțin acest subiect. Mă bucur că observați care e legislația existentă și cum este ea implementată. Cum am spus înainte, acesta este impactul pe care le avem în, în viața oamenilor. Ați vorbit despre echilibru între drepturile fundamentale ale lucrătorilor și libertățile fundamentale de pe piața muncilor. Mă refer la articolul 9. Lucrătorilor nu că nu le pasă, dar nu fac legătura cu aceste libertăți de pe piața muncii, însă sunt foarte conștienți de cele de pe piața muncii. Și de aceea trebuie să ținem cont și de acest aspect. Și acum un ultim comentariu. Sunt de acord cu ce ați spus despre problema romilor, pentru că atunci când le apărăm drepturile lor, le apărăm și pe ale noastre. Programul dumneavoastră este unul ambițios și se suprapune cu multe din elementele noastre. Aștept să lucrăm împreună. Mulțumesc! Doamna Lambert și apoi doamna Zimmer. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare admir optimismul, optimismul dumneavoastră când spuneți că vom găsi o soluție în ceea ce privește directiva timpului de lucru și o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Propuneri există în ambele sensuri și acest lucru este foarte important, iar dumneavoastră l-ați evidențiat. În cadrul directivei timpului de lucru, ați spus câte ceva despre diferitele tipuri de muncitori. Cred că acest aspect ne îngrijorează pe mai mulți dintre noi. Sunt diferite tipuri de muncă, muncă de acasă, când oamenii trebuie să fie disponibili angajatorului și pentru aceste aspecte trebuie să găsim puțin loc, să le încadrăm în directivă. Niște întrebări din partea unor colegi care nu au putut să fie astăzi aici. În ceea ce privește concediul parental, știți că discutăm despre directiva legată de femeile însărcinate. Mm, probabil că nu în această directivă privind femeile însărcinate trebuie să includem acest aspect, Aș dori să știu de la dumneavoastră dacă Comisia va avea o uh, inițiativă separată în ceea ce privește plata pentru concediul maternal, concediul de maternitate. Cum vedeți continuând uh, programul pentru politica socială? Avem acum uh, strategia UE 2020, noi platforme, însă politica socială nu se referă doar la lupta împotriva sărăciei. Intervine aici și antidiscriminarea. Știm că se acordă atenție antidiscriminării, acum legislație antidiscriminării, însă mai există și altă legislație legată de piața muncii care trebuie să se bucure de aceeași atenție. Toate aceste elemente trebuie să fie urmărite de comisie. Tot din politica socială face parte și incluziunea activă. S-a vorbit de serviciile în ceea ce privește protecția socială. M-ar interesa cum veți uh, lucra cu comisarii de la alte direcții pentru a se avansa în ceea ce privește serviciile publice. Știm că și acestea sunt foarte importante pentru o coeziune socială. Doamna Țimăr și apoi comisarul va răspunde la întrebări. Mulțumesc! Aș dori să mă alătur uh, comentariului doamnei Jean Lambert și anume la optimismul comisarului în ceea ce privește directiva privind timpul de lucru. Și pe mine m-a uimit. Dacă am înțeles bine, se referă la intervenția președintelui Comisiei Europene, care, spun, care a spus că timpurile s-au schimbat și de aceea e nevoie ca și directiva privind timpul de lucru să fie acum modificată. S-a schimbat productivitatea în câmpul muncii, au existat mai multe schimbări care trebuie acum să fie luate în considerare prin această directivă. Sunt, mă interesează foarte mult ce se va întâmpla și dacă nu se va merge exact în sens contrar. Încă două puncte. Carta drepturilor fundamentale. Dumneavoastră sunteți comisar în chestiuni sociale și de aceea aveți și următoarea răspundere. Aveți răspunderea de a vă adresa și acestei probleme a drepturilor fundamentale Există state membre care nu au ratificat toate aliniatele din Cartea Drepturilor, drepturilor Fundamentale. De aceea m-ar interesa dacă vă veți ocupa împreună cu ceilalți comisari de această problemă cu drepturile fundamentale pentru a putea avansa și în acest domeniu. Ați vorbit despre platforma europeană împotriva sărăciei și a excluziunii sociale pe care vreți să o prezentați la sfârșitul acestui an m-ar interesa un proces de continuare, ceva ce să fie mai mult decât o campanie de acceptare în societate a sărăciei. Ceva care să se sprijine pe instrumente, pe instrumente adecvate, astfel încât Uniunea Europeană să poată acționa, astfel încât drepturile de bază să fie asigurate în statele membre. Văd aici o problemă în ceea ce privește cooperarea. Cooperarea cu comisarul responsabil cu chestiunile legate de energie. Ne dorim uh, scăderea emisiilor de dioxid de carbon și în ceea ce privește casele și clădirile. Statele membre Trebuie să stabilească exact care ar fi și costurile unor asemenea programe și cum vor afecta acestea cetățenilor, cetățenii. Se vorbește acum și despre energie și accesul la energie. De aceea m-ar interesa să știu cum interacționați cu comisarii din celelalte domenii. Doamna președinte a intervenit. Madame Timmer, vous n'avez plus la parole. Doamna Timmer, gata, v-am tăiat uh, microfonul, mai ales cuvântul. Domnul comisar va răspunde acum și să știți că mai rămân încă 10 întrebări după aceea. Deci, haideți să nu răspundeți chiar în 3 sferturi de oră. Dacă ați putea să mai lăsați timp și pentru alte întrebări, ar fi foarte bine. Da, mulțumesc. Pot să răspund la majoritatea întrebărilor. Voi începe cu Uh, consultarea în legătură cu pensiile. Nu aș dori să extind termul, termenul original și anume de cel de 15 noiembrie. Să vedem ce se va întâmpla cu acest uh, calendar. Dacă lucrurile se vor tergiversa, într-un asemenea caz, atunci vă pot garanta că opinia Parlamentului va fi luată în considerare când pregătim continuarea. Cu siguranță vom discuta despre o, despre o carte albă. Putem să discutăm în continuare despre propunerea ne a fost sugerată și să o luăm în considerare însă termenul oficial ar trebui să rămână neschimbat pentru că toate părțile implicate, experții, grupurile de lobby, ne vor trimite avize care trebuie să ajungă la noi până la data de 15 noiembrie. În acest context, aș dori să subliniez conferința din 29 noiembrie pe care o va organiza Comisia în legătură cu Cartea Verde. Cu siguranță, acest dialog va fi unul foarte bun. Nu am menționat Uh, în mod foarte evident următorul subiect, dar mă folosesc de această ocazie pentru a vorbi câte ceva despre agenda privind sănătatea și siguranța la locul de muncă. E vorba de o revizuire care trebuie făcută. Ieri m-am întâlnit cu o parte din europarlamentari și alte părți interesate în această clădire și am confirmat următorul fapt până la sfârșitul anului va exista o propunere legislativă după ce se va încheia evaluarea de impact. Cred că putem să ne încadrăm în termenul pe care l-am stabilit, iar apoi procedura va fi una relativ, relativ dinamică. Vom continua cu următoarele. O propunere în ceea ce privește diferitele afecțiuni musculare și ale scheletului. În ceea ce privește directiva pentru expunerea la fumul de țigară, și aici uh, lucrăm. Există diferite opinii în acest sens și se caută um, găsirea rolului pe care poate să-l joace Uniunea Europeană în acest sens. Mai există mai multe subiecte despre care s-a discutat, s-a început cu politica de ocupare, rolul flexicurității și felul în care dorim să se poarte aceste discuții în viitor. Nu doream să vă spun exact care e programul nostru în acest sens, dar ne dorim o nouă abordare în ceea ce privește mobilitatea și flexicuritatea. Pro... Aceasta a început deja odată cu programul Tineretul în Mișcare. După opinia mea, această abordare este una mai bună se ia în considerare și prelungirea vieții profesionale. Sunt luate în considerare diferitele capacități și nevoi pe grupurile de vârstă. Se spune exact um, ce se aplică cărui grup de vârstă. Cât despre flexibilitate, este foarte clar că se referă mai puțin la tineri și mai mult la alte grupuri de vârstă care să se folosească de oportunitățile pe care le oferă programele de flexibilitate. Încercăm să modificăm aceste concepte așa cum ne-o cer timpurile. Criza a schimbat foarte multe. Mai sunt și alte inițiative legate de același subiect care modifică fondul acestui concept. Inițiative, cum sunt obiectivele pentru Europa 2020, includ și guvernanța. Și aici uh, lucrăm împreună cu președinția belgiană. Vorbim despre posibilele mecanisme de a monitoriza progresul pe viitor. Despre acestea pot să spun foarte sincer că încă nu este clar ce se va face, încă mai lucrăm pe acest subiect. Dorim ca cei care sunt competenți în domeniu să aibă rolul pe care îl merită în ceea ce privește politicile sociale și de ocupare. În ceea ce privește promisiunile și ceea ce putem face, încerc să mă comport ca atare. Însă există aceste subiecte asupra cărora sunt optimist și mă refer la directiva privind tipul de lucru. M-am uh, M-am implicat în discuții încă de la început, la întâlnirile cu partenerii sociali și fiecare întâlnire e încurajatoare. Dar există o mare deschidere. La întâlnirile mele cu reprezentanții din guvernele din Uniunea Europeană am discutat despre niște noi abordări și am invitat să se implice și mai mult în domeniu. Așa că trebuie să fim deschiși la noi abordări și la noi soluții. Acest lucru nu se poate întâmpla dacă nu suntem cel puțin un pic optimiști. Și partenerii sociali trebuie să vină cu propuneri, să spună dacă există noi nevoi și dacă acestea sunt relevante. Ne așteptăm să existe și o nouă dinamică după ce vor fi publicate informațiile de care e nevoie, evaluarea contextului social și economic și cele în legătură cu aplicarea directivei. Cred că întreaga discuție va primi o nouă dimensiune dată cu această publicare. Directiva privind serviciile poștale. De detașarea. Lucrăm la această directivă privind detașarea și când aceasta va fi gata, propunerea va conține uh, foarte clar dreptul muncitorilor la grevă, Cred că e o chestiune de echilibru, să găsim echilibrul potrivit între aspectele cuprinse în directivă. Intenția e ca această directivă să funcționeze mai bine și nu să dea naștere la noi controverse. Un asemenea efect ar fi cu siguranță unul negativ. Proiecte eficiente din punct de vedere energetic și acest exemplu a fost menționat. E, o, e un domeniu în care putem discuta cu ceilalți comisari, în special cu domnul Oettinger. Au existat discuții, însă, într-adevăr, tema nu a fost suficient explorată. Aici intervin și statele membre și trebuie să fie subliniat acest lucru. Există state membre care lucrează foarte mult în ceea ce privește eficiența energetică, și reducerea costurilor energiei pentru gospodării, putem să analizăm mai bine acest subiect și apoi să îl definim mai bine pe parcursul programului nostru. Voi lucra împreună cu colegul meu. Concediul de maternitate. Am spus și înainte care e părerea mea. E clar un dosar pentru doamna vicepreședinte Reding. Îi voi raporta ei interesul care a fost exprimat aici. Mulțumesc foarte mult și acum o să dăm cuvântul celorlalți vorbitori, împărțim în două serii și o să-i rog pe colegi totuși să nu depășească un minut fiecare. Hai, un minut jumate. Domnul Bac, apoi domnul De Rosa, domnul Bac. Vielen Dank. Mulțumesc, președinte, domnule comisar. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru cuvintele care le-ați spus despre mișcările sindicale și despre ceea ce ați spus în legătură cu modelul european. Pentru că am puțin timp, trec direct la primul punct pe care vreau să-l menționez și care se leagă de prioritățile dumneavoastră. Creștere inclusivă. Cred că acest subiect este legat de noi locuri de muncă. Vreau să spun că există anumite uh, slăbiciuni în rețeaua în rețeaua Euronest. Mă refer aici la uh, aspectul transfrontalier al pieții muncii. Acesta ar fi un instrument foarte important în Europa. E nevoie și de consiliere în ceea ce privește drept, drepturile muncitorilor. Consilierii au fost în acest sens, li s-a restrâns timpul de muncă, de muncă. Vreau să știu dacă sunteți conștient de această problemă și dacă sunteți de acord cu mine că această, uh, această problemă e una gravă în anumite regiuni de la graniță. Aș dori să ne sprijiniți în continuare. Salut ceea ce ați spus despre directiva privind timpul de lucru. Mă bucur foarte mult de consultațiile care au avut loc cu partenerii sociali și studii în acest sens. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult și mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați acceptat invitația de a veni să stați de vorbă cu noi. Foarte rapid aș vrea să spun două lucruri. S-a vorbit foarte mult uh, și la comisie și nu numai, și la Consiliu despre nevoia de a ține cont de acest sentiment de pe piața de titluri de valoare, de plasament. Și noi trebuie să avem foarte mare grijă să ținem cont și de ce spuneau oamenii care au mărșulit ieri prin Bruxelles, vreo 100.000 de mii de oameni care de fapt strigau în numele a milioane de oameni. Uh, și care n-au venit degeaba la Bruxelles. M-a uimit ce au spus ei. Experiența Uniunii Europene a ajuns, s-a acrit foarte tare. Asta a spus unul dintre uh, sindicaliștii irlandezi ieri, care a cugetat foarte mult pe marginea tratatului de la Lisabona. Deci am senzația că acesta este senzația pe care noi ne facem că nu o vedem. Și din acest punct de vedere v-aș întreba dumneavoastră ce contribuție aveți dumneavoastră prin portofoliul dumneavoastră, prin propunerile pe care le faceți pentru redresarea economică, pentru că nu văd să existe vreun semn în cele șase propuneri care au fost prezentate ieri, prin care să existe vreun semn de um, aspecte sociale care să fi luat, fost luate în calcul în acele propuneri a doua chestiune are legătură cu serviciile sociale. Așa cum ați spus și dumneavoastră, după cum știți, sunt raportor pe această chestiune și mi se pare poate că nu e atât de evident, însă există o serie de chestiuni care trebuie făcute în acest sens, în acest domeniu, pentru a garanta ceea ce mulți au descris ca fiind esența Europei sociale. Eu unul promovez ideea unei, unui grup de acțiune rapidă, unui task force multisectorial, mă rog, care să participe mai mulți factori implicați, grup care să fie condus de către comisie și de, mă rog, direcția dumneavoastră, care să încerce să opereze schimbările care se impun în acest domeniu. Pentru că și o să închei, avem foarte multe rapoarte care arată ce trebuie făcut, dar numai că nu se face ceea ce se spune. Mulțumesc foarte mult și acum a cerut cuvântul doamna Lin, după care doamna Moran. Doamna Lin. Da, mulțumesc foarte mult și eu mă bucur foarte tare că ați vorbit de partea de punere în aplicare și eh, știu că vorbiți și de eh, implementarea directivei privind detașarea. În ceea ce privește, deci, eh, aș dori să știu dacă dumneavoastră aveți ceva de spus în legătură cu accederea la locul de muncă, cu protecția muncii. Firește că există aspecte de protecție demografică și evoluție demografică și mă bucur să văd că una dintre marile inițiative se referă la schimbările demografice și acestea fiind zise, ați mai pus la punct un cod de conduită, un cod deontologic în legătură cu îngrijirile pe termen scurt. Am adresat această întrebare orală și a fost și o rezoluție care a trecut prin Parlament și a fost votată. De asemenea, în legătură cu Cartea Verde standarde privind abuzurile. Um, știu că v-ați referit la această chestiune, dar v-aș întreba dacă credeți că se va ajunge la o carte verde în acest domeniu și dumneavoastră spuneați că ar trebui să discutăm mai mult acest subiect. Am vrea să știm dacă și Comisia s-a gândit la o vârstă obligatorie de pensionare și dacă această vârstă ar fi obligatorie nu mă refer la vârsta de pensionare ca atare, vârsta la care oamenii își primesc pensia e o chestiune importantă. Și mă întrebam dacă totuși comisia s-a gândit la stabilirea unei vârste obligatorii de, de pensionare. Adică asta ne interesează pe noi în ziua de astăzi, dacă ne gândim la ce probleme au uh, vârstnicii care chiar vor să lucreze mai mult și să aibă o contribuție mai consistentă la propriul fond de pensie. Și în sfârșit, mă bucur să constatați că bănuiți că va fi un progres în ceea ce privește directiva privind timp timpii de lucru, să dea Dumnezeu, așa să fie, însă Mă bucur foarte tare că ați participat la discuția privind uh, uh, fluxurile electromagnetice. Mulțumesc! Doamna Moran, mulțumesc domnule comisar că vă aflați alături de noi pentru această reuniune. Trei întrebări am și eu. Și prima dintre ele, dumneavoastră ați vorbit despre un nou fond de dezvoltare european în, uh, dacă ne gândim la cât de complexe sunt fondurile acestea, în ce mod credeți noastră că veți raționaliza aceste fonduri pentru ca ele să fie mai bine folosite pentru că există multe prevederi, știți foarte bine, dar când e vorba de aplicarea prevederilor în teritoriu, partenerii noștri sunt rătăciți ca să nu zic că sunt rătăciți cu totul. Deci, cum vedeți raționalizarea acestor fonduri pentru ca ele să fie mai eficace? A doua întrebare, în ce mod uh, vor fi mai vizibile efectele acestor fonduri și cu asta revin la ce spune doamna Harkin. Europa are o grămadă de politici foarte importante, numai că ele sunt foarte greu de pus în aplicare. Cum am putea noi să le facem mai vizibile, mai evidente pentru uh, cetățeni? Și a treia întrebare, care, ce fel de nouă strategie pentru fondul de adaptare la globalizare după anul 2013, care sunt evoluțiile pe care le anticipați uh, care ar fi uh, grupurile de lucru care ar putea să ajute Comisia FEM în munca ei, pentru că pe noi ne interesează contribuția tuturor și dorim să participăm la evoluția acestui fond de adaptare la globalizare, pentru că noastră ați spus că portați această bătălie în domeniul ocupării forței de muncă, dar să știți că această Comisie FEM este un instrument esențial în această luptă. Doamna Turunen și apoi, domnule comisar, o să aveți cuvântul. Ok, Thank you. Mulțumesc. Dați-mi voie să mă refer și eu la observația pe care a făcut-o domnul De Rosa și cred că mi a fost foarte important, am și eu trecut pe hârtie acest lucru. Dacă principala noastră prioritate este crearea de locuri de muncă și asigurarea unei creșteri pe criterii inclusive, dacă va eh, avea sort de izbândă, atunci e nevoie de o legătură mult mai puternică între politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale. Sigur, și la nivel de stat membru și la nivel european. M-am mirat ieri să văd că nu s-a făcut nicio trimitere la ocuparea forței de muncă și în continuare avem o înțelegere limitată a dezvoltării economice. Deci, vă întreb, dumneavoastră, în calitate de comisar care vă ocupați de acest domeniu, cum vă veți asigura că ocuparea forței de muncă devine un element esențial și centrul gândirii noastre economice. Mi se pare extrem de important dacă vrem să dăm o mână de ajutor șomerilor și tinerilor, pentru că e un subiect de care mă ocup. În al doilea rând, în ceea ce privește calitatea uh, muncii și dumpingul social, există acolo observații în legătură cu detașarea, există o problemă acolo, de o problemă mai mare. Mă aștept la o inițiativă în legătură cu detașarea, poate puteți să dezvoltați acest subiect astăzi, însă avem nevoie de un cadru mai larg uh, pentru a asigura calitatea muncii în Europa, pentru a combate sărăcia și pentru a combate dumpingul social, pentru că e un fenomen care se extinde. Deci poate comisia noastră, împreună cu dumneavoastră, am putea încerca să uh, pășim într-o nouă etapă în acest sens. În ceea ce privește reperele din uh, strategia 2020, să știți că salut foarte multe de aceste noastre. Da, imediat închei. Vă mulțumesc. În ce mod, care sunt rezultatele? Bun, am înțeles care sunt reperele, dar nu apar în agenda noastră de lucru. Economic governance. Uh, indeed, this is a key issue, not just to my portfolio, not just to... Guvernanța economică, într-adevăr, este o, un subiect foarte important, nu doar pentru mine, ci pentru, încă, pentru întreaga comisie. Acum ne aflăm într-o etapă, ne aflam, ne-am aflat într-o etapă în care viitorul monedei unice europene se punea sub semnul întrebării. Trebuia să începem să facem ceva astfel încât să fie reconsolidate bazele Uniunii Monetare. Pentru mine era o chestiune de consolidare a bazei Uniunii Europene. E o muncă aflată în desfășurare. Am făcut anumiți pași prin comunicări până acum, dar așa cum am spus, e munca aflată în desfășurare. Am făcut progrese în ceea ce privește înțelegerea guvernanței, a dezechilibrelor care duc la instabilitatea euro și a Uniunii Europene, nu doar în sens financiar, ci și într-un sens politic. Progresul e acesta. Acum, se înțeleg mult mai multe inechilibre, nu doar deficitul, ci și îndatorarea. Există acum o capacitate pe care o regăsim în document de a ne ocupa de, uh, de deficite nu doar în progres, ci chiar înainte. Acesta este ce am făcut, nu tot ce putem face sau ce trebuie să facem. Puteți fi siguri și de câte ori particip la discuții despre guvernanța macroeconomică, fac tot ce îmi stă mie în putință pentru a explica cât e de important să includem și șomajul. Șomajul este unul dintre punctele principale ale dezechilibrelor în economie. Și de aceea, acum două săptămâni am fost la Oslo la o întâlnire împreună cu uh, ILO. Această întâlnire a fost fără, niciun pre, fără precedent între Fondul Monetar Internațional și ILO. Nu, mai, nu, se mai făcuse așa, nu se mai făcuse așa ceva de când există aceste două instituții de la sfârșitul celui al doilea război mondial. Poate nu trebuia să menționez așa ceva. Însă, într-adevăr, a fost o întâlnire istorică a fost condusă de Dominic Sostran și de șeful ILO. La întoarcere am fost surprins de următorul lucru. Colegii mei nu fuses, de la ECFIN nu fuseseră informați. Am făcut tot ce am putut pentru a îi mobiliza. Aceste aspecte, în primul rând, piața muncii, ocuparea deplină, incluziunea socială, stabilitatea macroeconomică. Toate acestea trebuie să meargă mână în mână și să, înțel- să se înțeleagă aceste concepte mai bine. Cum am spus, munca se află încă în desfășurare, însă nu cred că vorbim de o misiune imposibilă. Există un angajament sincer pentru a apăra obiectivele 2020. Toată lumea vrea să se ajungă la acea rată de angajare de 75%. Și nu vorbim doar de politicile pe care le putem face cu privință la piața muncii, ci și care sunt condițiile macroeconomice, cum sunt acestea dirijate. Contez spre sprijinul dumneavoastră și pe implicarea dumneavoastră în discuțiile ce vor urma. În ceea ce privește fondurile, când am vorbit despre un nou fond de ajustare la globalizare, un fond revizuit, la asta m-am referit ne-am dorit să ne folosim de toată experiența care există, câteodată presa ne ajută foarte mult, pentru a vedea care sunt neajunsurile. Nu doar că citesc ziarele, ci chiar m-am întâlnit recent la Strasbourg cu domnul Portas, care e raportor în ceea ce privește fondul de globalizare. Am citit raportul dumnealui cu mare interes. Sunt de acord cu el când spune, chiar dacă criza se va termina în câțiva ani, probabil e mai bine să menținem pragul de 500 în ceea ce privește eligibilitatea pe termen lung. Din păcate, chiar dacă reușim să ajutăm la crearea de noi locuri de muncă, trebuie să anticipăm și că se vor pierde locuri de muncă în caz că au loc relocări. Mai există un impact al unor contracte terțe și acesta trebuie luat în considerare. Trebuie să menținem această capacitate a Fondului de Ajustare la Globalizare mai ales pentru că vorbim de contexte diferite în statele membre capacitatea statelor membre va fi diminuată în ceea ce privește pierderea de locuri de muncă la scară mare. Cred că vorbim de un instrument eficient, probabil puțin mai rapid decât Fondul Social European, care cu siguranță va demonstra care e valoarea adăugată a Uniunii Europene în aceste domenii. De aceea ne ocupăm și de acest subiect, mai avem ceva timp să ne ocupăm de el și mă bucur de contribuțiile dumneavoastră. Implementarea altor directive Acum câteva săptămâni, domnul Hugh mi-a scris și părțile interesate în ceea ce privește uh, accidentările și am hotărât să discutăm în continuare, să vedem dacă e, e nevoie de un ghid în ceea ce primește, de o, o linie directoare în ceea ce privește implementarea. Cât despre îngrijirile pe termen lung și un cod de conduită. Sunt deschis la această idee, așa cum am spus înainte, însă doar acum am identificat de ce ne vom ocupa în ceea ce privește demografia în, an, în anul viitor. E o activitate care abia acum începe în comisie. Vreau să consolidez această activitate și am auzit cu mare plăcere că urmează președinția maghiară și cea polonă și că și aceștia își doresc foarte mult să promoveze demografia ca un element major important în, Uni- în Uniunea Europeană. Există mai multe motive, dar nu le voi spune acum motive pentru care trebuie să lucrăm mai mult în domeniul demografiei. Este o continuare a muncii noastre asupra pensiilor. Ne dă ocazia să vorbim despre politica de familie, de sănătate, de îngrijirile pe termen lung. și despre cum se pot face anumite legături între îngrijile pe termen lung și recunoașterea fondurilor de pensii. Oportunități de creare de noi locuri de muncă și acesta este un element, dar cred că am discutat deja despre el. Demografia este în mod clar un domeniu emergent și probabil cât de curând se va dovedi că este și unul strategic. Sub Cartea albă dacă se ajunge la această decizie, atunci vom vedea cum se va modifica vârsta pensionării. Înțeleg că există un mare interes să se afle dacă Comisia a decis ceva în legătură cu vârsta de pensionare. Nu am luat niciun fel de decizie, dar înțelegem că există o presiune de creștere a vârstei de pensionare. Însă întotdeauna facem o diferență între cele două tipuri de vârste de pensionare. Dacă se va ajunge la creșterea despre care vorbeam și se, va folosi se vor folosi foarte mult pensiile anticipante, anticipate, atunci vârsta legală de intrare la pensie nu, va mai, nu se va mai afla sub această presiune mare. Cu siguranță nu vom face o propunere uniformă. Există o mare diversitate în ceea ce privește demografia, sistemele de pensii, modelele de pe piața de muncă, astfel încât nici măcar nu ne-am gândit la așa ceva să venim cu o soluție uniformă în ceea ce privește vârsta de pensionare sau orice alt aspect care ține de structura pensiilor. Putem continua cu alte întrebări? Euh, Mulțumesc, domnule comisar, pentru înțelegere. Doamna Gruni și apoi domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, eu am două întrebări. Se sărăcia este mereu legată de utilizarea Fondului Social European și aș dori să știu cum uh, preconizează Comisia să axeze utilizarea fondului pe lupta împotriva sărăciei. În mod concret, se vorbește foarte des și de ocupare, de găsirea unui loc de muncă și acum de menținerea, păstrarea locului de muncă. Și aș dori să știu care sunt posibilitățile de a avea o inițiativă juridică privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, care să fie legată de îmbătrânirea populației, de angajarea persoanelor în vârstă, de angajarea persoanelor cu handicap, Așteptăm din partea Comisiei un document care să se refere și la uh, tulburările musculoscheletale și cred că acest subiect și cred că mai este și un alt subiect care devine din ce în ce mai uh, important și anume stresul la locul de muncă și prevenirea sinuciderilor la locul de muncă. Nu există propuneri concrete în acest sens și aș fi dorit să știu ce părere aveți. Mulțumesc. Thomas. Domnul Thomas Mann, apoi doamna Kinga Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Ați spus că v-ați întâlnit cu reprezentanți în ceea ce privește dialogul social. Cred că e important, e important ca instituțiile cu care putem colabora să se întâlnească. Însă am auzit și despre niște dezvoltări uh, negative. Uh, membrii sindicatelor uh, din minele de cărbune uh, s-au întâlnit cu mine ieri și s-a vorbit despre reducerile care vor avea loc în acest domeniu. Subvenții nu vor mai exista în acest domeniu, oamenii nu vor avea nicio șansă să supraviețuiască. Rămân aceste probleme de resortul comisarului privind competiția sau vă puteți ocupa și dumneavoastră de acești oameni care nu mai au un viitor. Schimbările demografice. Ați discutat despre această temă, cât de importantă e tema și cât de important e să gândim între generații. La prezentarea cartei, verde, cartei verzi ați spus că veți lucra împreună cu doamna comisar Reding și ați spus cât de important e ca comisia să privească lucrurile din prisma tinerilor în ceea ce privește pensiile, să spună că da, vă sprijinim, nu dorim să se ajungă la o luptă între generații. Acest element mi se pare unul crucial. În raportul meu, care a fost acum adoptat în majoritate și unde am inclus și ideile colegilor mei, aduce se ocupă tocmai de această împăcare între generații. Vă mulțumesc încă o dată pentru ce ați spus. Um... Madame Kinga Kunz. Doamna Kinga Kunz, apoi domnul Clark. Mulțumesc. Și eu doresc să vă asigur, domnule comisar, de sprijinul nostru deplin, pentru că ne dorim ca aspectele sociale să fie prezente în deciziile care privesc guvernanța economică. Știm foarte bine că în acest sens, integrarea uh, aspectelor sociale nu este suficientă și nu se poate aștepta o relansare a economiei fără crearea de locuri de muncă. Aș dori să mă mai refer și la o altă problemă. Dialogul social este indispensabil, mai ales astăzi, când uh, sunt atâtea capcane Mă gândesc la faptul că în orice moment pot fi pierdute din vedere aspectele sociale. Uh, dacă aș, aș dori să știu, domnule comisar, dacă statele membre sunt gata să integreze acest aspect al dialogului cu partenerii sociali în politicile lor de guvernare. Și mai am și o altă, uh, una, o altă observație legată de intervenția de ieri privind situația romilor. E clar că avem nevoie de indicatori, trebuie să-i monitorizăm și trebuie să ne asigurăm că fondurile specifice ajung până, în, um, până la regiunile defavorizate unde este nevoie de resurse. Și S-a observat de asemenea că momentul în care s-a realizat un proiect, inițiativele pozitive nu continuă. Domnul Clark și apoi doamna Plumb. Mulțumesc. Mă întorc la prima întrebare pe care v-am adresat-o când ne-am întâlnit pentru prima dată și anume ce se întâmplă cu IMM-urile. Pentru că IMM-urile angajează jumătate din populația activă din Uniunea Europeană. Nu mi-ați dat o, un răspuns foarte clar atunci și acum când vă referiți la angajamentele specifice pe care vi le, le-ați luat pentru anul viitor, poate veți da un răspuns mai clar. Um, în această dimineață, comisia noastră a adoptat uh, o finanțare din uh, Fondul de Ajustare uh, la Globalitate pentru IMM-uri și mă întreb ce se întâmplă cu lucrătorii care au nevoie de sprijin atât pentru ei cât și pentru familiile lor în momentul în care sunt deplasați dintr-un loc în altul. Președintele Barroso a spus în plenară că IMM-urile sunt afectate de birocrație și de, de birocrație extrem de, de, de complexă. Însă, în același timp, chiar Uniunea Europeană adaugă niște obligații de raportare suplimentare care sunt o povară pentru IMM-uri. Acum câteva luni am votat excluderea uh, um, șoferilor de camion independenți din câmpul de aplicare al directivei privind timpul de lucru. În aprilie votul s-a schimbat în sensul complet opus și vă întreb ce faceți pentru IMM-uri? Nu văd niciun fel de angajament în acest sens. Doamna Plumb. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să îl salut și eu pe domnul comisar. Îi mulțumesc pentru că de fiecare dată e în mijlocul nostru când sunt probleme importante și vreau să-i salut și să-i spun că sprijin total abordarea pe care o aveți în legătură cu vârsta de pensionare eu am să mă refer la faptul că ieri eh, împreună cu colegii mei din grupul politic am fost în mijlocul eh, manifestanilor aici la bruxelles i m am întâlnit cu eh, multe persoane bărbai i femei o parte dintre doamnele cu care ne am întâlnit m au uh, întrebat spunându mi că le este teamă de ceea ce a generat criza ca i efect ca i impact social ce se va întâmpla în viitor i inând cont de ceea ce ai prezentat dumneavoastră a vrea să vă întreb cum vei aborda diferena salarială i discriminarea de gen în procesul muncii care din punctul meu de vedere trebuie să devină o prioritate cu un control foarte strict al implementării legislaiei uh, naionale i a practicilor salariale i cred că în acest sens comisia trebuie să aibă o direcie uh, strategică. vă mulumesc foarte mult! Mulțumesc. La rândul meu am și eu câteva întrebări pentru dumneavoastră, domnule comisar, spune doamna președintă. Și um, sigur că nu vă vor uh, surprinde deloc, pentru că am vorbit ieri despre guvernanța economică și uh, uneori uităm că în termenul economic trebuie să introducem și termenul de ocupare. Așadar, domnule comisar, în deciziile colegiului de ieri, nu am avut timp să le analizez cu atenție, dar mă întreb dacă Uh, uh, și, și am observat că acolo, și deci mă întreb dacă acolo se face referire și la articolul 148 din tratat, pentru că dacă nu este uh, uh, menționat și acest articol, trebuie neapărat să se facă o corectare. Și ieri ați vorbit despre miza foarte importantă de astăzi, care este situația uh, romilor și am văzut uh, um, că tratatul de la Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale schimbă schimbă uh, oarecum situația. Și am văzut că, de fapt, schimbarea cea mai mare este adusă de articolul 9 din tratat. Și atunci mă întreb dacă decizia colegiului de ieri uh, se bazează pe abordarea transversală din articolul 9 al tratatului. În ceea ce privește scrisoarea pe care a scris-o domnul comisar Ren domnului Reinders, vă întreb cum trebuie contabilizate cheltuielile din sectorul pensiilor și care este interfața între ministrii de economie și finanțe și ministrii pentru afaceri sociale pentru a se putea influența acest, um, aceste deci costuri legate de pensii. Singurul instrument pe care îl are Parlamentul la dispoziție pentru a interveni uh, pe liniile directoare privind ocuparea ar putea dispărea pe termen lung. Mulțumesc. Permiteți-mi să încep cu o întrebare anterioară pentru la care ea nu i-am răspuns încă. Este o preocupare legată, spuneam, de discuțiile bugetare și aș avea nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a reorienta buget, pentru a repune bugetul propus de comisie în proiectul de buget. Într-adevăr, pentru acest proiect Youth on the Move, Comisia a revenit asupra inițiativei sale pentru a putea capitaliza cât mai mult, profita cât mai mult de resursele pe care le are această rețea. În ceea ce privește fondurile, și anume Fondul Social European și rolul său de a combate sau capacitatea sa de a combate sărăcia și de a încuraja incluziunea. Într-adevăr, acesta este aspectul cheie și președinția belgiană va organiza în luna noiembrie o conferință care este consacrată în mod explicit acestei idei. Uh, voi participa eu însumi la acest eveniment și voi asculta cu atenție ce se va spune acolo de către diferiți experți care vor fi prezenți și, inten- și intenționez să uh, intenționăm să avem o vizibilitate crescută a Fondului Social European și niște orientări mai clare pe partea de politică. Este vorba despre politicile, despre proiectele care pot fi concepute aici. Și am menționat deja ieri câteva aspecte legate de situația romilor și finanțările din uh, Fondul Social European, pentru că problema nu sunt neapărat fondurile, sumele, ci modul în care sunt elaborate proiectele și modul în care ne putem asigura că rezultatele acestor proiecte uh, sunt durabile, adică continuă să existe și după ce se termină finanțarea europeană. Pentru asta este nevoie de foarte multă atenție, este nevoie de inovație, uh, Cred că trebuie cumva să reinventăm acest fond social european pentru că provocările cu care ne confruntăm sunt foarte sunt în schimbare. Și acest lucru se aplică cu siguranță situației romilor. Fondul de ajustare la globalizare poate finanța um, IMM-uri dacă impactul crizei sau impactul uh, mondializării în general se ridică uh, la mm, uh, o cifră care depășește 500 de persoane într-o anumită localitate. Și aici trebuie să combinăm acest criteriu cu mm, pierderea, cu rata totală de pierdere a locurilor de muncă. Uh, și Parlamentul poate juca un rol pentru determinarea viitorului uh, Fondului uh, European de ajustare la globalizare într-un mod în care să fie benefic și pentru IMM-uri. Și organizația IMM-urilor din Europa uh, a organizat o conferință, uh, dar discuțiile s-au axat acolo mai ales pe participarea la dialogul social. și în acea perioadă tocmai participasem și la o altă conferință privind dialogul social um, sectorial în Europa. Um, s-a discutat acolo despre modul în care pot fi implicate IMM-urile în dialogul social și este o modalitate de îmbunătățire a dialogului social. IMM-urile trebuie să joace și joacă un Uh, rol central în gestionarea economiei și în menținerea modelului european. Dar există uh, dezechilibre, dezechilibre și de ordin geografic și aceste lucruri sunt clare dacă îi ascultăm pe uh, partenerii sociali. Ei spun că în anumite state membre um, rolul, puterea dialogului social este insuficientă și trebuie să întărim acest proces pentru că altfel ar putea exista consecințe în termen de instabilitate socială și sunt sigur că aceste lucruri se leagă și de dumpingul social și la un moment dat despre asta, dar cred că în runda anterioară. Nu avem prea multe de făcut aici, dar putem acționa pentru a sprijini dialogul social. Și noi vom continua să facem asta. Acum, durabilitatea, sustenabilitatea locurilor de muncă este o altă temă pe care ne concentrăm și de aceea am abordat uh, subiectul restructurărilor uh, și vor exista propuneri în uh, viitor și uh, aici pe acest subiect uh, ne suprapunem cu uh, portofoliul comisarului responsabil de industrie și vom ne vom asigura că în următoarele texte care privesc um, evoluția industriei politicile industriale, ei bine, acolo restructurările trebuie să fie prezente uh, Uh, și trebuie să se uh, găsească o abordare mai socială, mai axată pe partea socială pentru um, gestionarea acestei perioade de tranziție. Este clar că um, nu toate locurile de muncă pot fi sustenabile și acest lucru se referă, din păcate, la unele industrii care sunt în curs de dispariție, dintre care și industria minieră de extracția cărbunilor, care, din păcate, demonstrează și va demonstra și pe viitor o tendință crescătoare de pierderea locurilor de muncă din cauza evoluțiilor economice, a concurenței, a schimbărilor climatice, dar trebuie să gestionăm această schimbare în modul cel mai um, sensibil din punct de vedere social pentru a ne asigura că majoritatea lucrătorilor care sunt afectați de aceste reduceri de efective să aibă posibilitatea de a găsi un alt loc de muncă, dacă este posibil, în aceeași localitate în care lucrau și înainte. Este o problemă frecventă care se tot întoarce pe agenda noastră de lucru și care revine în, anumite, în mod periodic în anumite state membre. Și acum voi vorbi despre guvernanța economică și despre scrisoarea comisarului Ren către domnul Reinders. Am um, putut discuta cu um, viceprim-ministrul care și el uh, a fost foarte interesat de această scrisoare. Din cauza caracterului sensibil al acestei perioade de ieșire um, din criză, uh, perioadă care înseamnă că trebuie să ne concentrăm pe reformele pe termen uh, scurt, uh, este clar că se așteaptă acțiuni concrete astăzi care să se concentreze pe durabilitatea ieșirii din criză și trebuie să vă asigur că doamna Milche este de acord că trebuie să ne asigurăm că redresarea economică este sustenabilă, este susținută în timp și pentru asta trebuie să luăm în considerare noile structuri de guvernanță care apar acum și în uh, viitorul apropiat vom lucra împreună cu președintele Van Rompuy pe aceste teme de guvernanță economică și vom avea ocazia să discutăm uh, din nou despre aceste subiecte care sunt extrem de sensibile. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă. Ajungem la sfârșitul lucrărilor noastre de astăzi și uh, contăm pe dumneavoastră ca în momentul în care veți avea aceste discuții să vă asigurați că articolul 148 este unul din instrumentele juridice de bază pentru uh, gestionarea guvernanței economice. Mulțumesc uh, interpreților că au fost alături de noi până la sfârșit și domnule comisar, noi ne revedem săptămâna viitoare în dezbaterile în plen. Am încheiat uh, ședința de astăzi și ne revedem um, în cadrul Comisiei Ocupare pe 25 și 26 octombrie.